Can I restart? Doamnelor și domnilor, vom continua cu partea de după masă a reuniunii. Următorul punct pe ordinea de zi e tarifele de securitate aviatică. Este raportul domnului Leichtfried și va avea loc un uh, schimb de opinii. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, stimate colege. În cadrul acestui raport, în cadrul acestei propuneri legislative, e vorba despre un domeniu care pare la prima vedere destul de simplu. E vorba de faptul că uh, taxele de securitate avi aviatică au crescut foarte mult în ultimii ani de fapt, sunt uh, acele tarife, printre puținele tarife, care nu sunt uh, reglementate la nivelul Uniunii Europene. Noi considerăm că acesta este un punct negativ pentru majoritatea celor implicați, mai ales pentru consumatori, dar și pentru industria aviatică și, desigur, și pentru aeroporturi. A existat o propunere a Comisiei care merge în următoarea direcție. Aceste costuri ar trebui reglementate și această propunere este una foarte ambițioasă. Are în principal patru principii. Pe de o parte, importantă este nediscriminarea, apoi uh, posibilitățile de consultație în ceea ce privește costurile, de asemenea intervine și transparența costurilor și de asemenea intervine și, uh, intervin și costurile aferente serviciilor de securitate. Eu cred că e important să lucrăm în acest domeniu, dar, bineînțeles, și aici diavolul se ascunde în detalii. Și mă refer mai ales la cum se organizează finanțarea în acest domeniu, pentru că în întreaga Europa există probleme în acest sector. Trebuie să ne punem următoarea întrebare și v-am prezentat aceste lucruri, stimați colegi, în documentul de lucru. Trebuie să punem întrebarea cine trebuie să financeze aceste tarife de securitate și există mai multe posibilități. Sunt unii care spun că securitatea revine statelor că este responsabilitatea lor pentru a asigura securitatea cetățenilor, e de competența statelor membre. Mai există și o altă parte care spune că în uh, sectorul aviatic uh, nu în trebuie să se implice și alții care trebuie să plătească aceste tarife. Cei care doresc să zboară, ei trebuie să plătească aceste tarife pentru a fi în siguranță. Și mai există și alții care spun că ar trebui o parte din sumă să fie acoperită de stat, o parte de către pasageri. Și există mai multe posibilități aici. A doua întrebare este cum se, definește nive- cum se definez nivelurile de securitate. Unde intră un user-based principle dacă ne decidem pentru așa ceva? Există o propunere a Parlamentului European în sensul următor. În principiu, există regulamente la nivel uh, european, dar trebuie să găsim o soluție generală pentru că dacă există, probabil există state membre care își doresc un nivel mai înalt de securitate, dar trebuie să plătească pentru ele. Da, se poate prevedea și o asemenea posibilitate. Există și o a treia variantă pentru această propunere legislativă, la în această variantă nici măcar nu ne vom ocupa de cine plătește aceste tarife. Există și această variantă. Și mai există o a patra variantă care trebuie discutată. Trebuie să hotărâm dacă securitatea aviatică la nivel uh, european, dacă există legislație europeană, atunci ar trebui să, ar trebui să fie folosite fonduri comunitare? Acestea sunt întrebările cele mai importante în ceea ce privește finanțarea. Eu nu am nicio preferință în, în ceea ce privește cele patru variante, mai mult aș dori să știu ce părere au colegii mei din diferitele grupuri. aș vrea ca ei să ia cuvântul și să ne spună cum văd ei lucrurile, cum am putea acționa în ceea ce privește finanțarea. Și vă rog de asemenea să vă gândiți și la următorul lucru. Ne aflăm într-o situație în care se schimbă acum regulamentul privind produsele lichide. Înseamnă că acum se vor introduce noi aparate în uh, în aeroporturile din Europa, care vor costa foarte mult și va trebui să ne gândim cum se pot finanța toate aceste lucruri. Trebuie neapărat să luăm în considerare și acest lucru. Următoarea întrebare e legată de protecția consumatorilor în acest domeniu și aici se mai pot îmbunătăți lucrurile. Îmi voi aduce și eu contribuția la acest punct. După aceea urmează definiția tarifelor de securitate aviatică. Trebuie neapărat să fie îmbunătățită pentru că există anumite carențe care trebuie acoperite. Dar întrebările principale sunt cele legate de finanțare și ce trebuie să uh, fie cuprins în regulament și ce nu. Iar spre sfârșit ar trebui de asemenea să găsim un model, să găsim un uh, regulament. Un regulament care să conțină mai multe lucruri. În primul rând, există deja modele în Europa care funcționează bine. În măsură mai mică sau mai mare sunt într-adevăr mulțumitoare pentru toți cei implicați. Orice regulament care duce la uh, impedimente în cadrul modelelor care funcționează e, după părerea mea, nu foarte bun. Și nu ar trebui să fie împiedicate aceste modele bune. Al doilea punct e următorul. Nu trebuie și nici nu vrem să luăm de la statele membre ceea ce este reglementat și ceea ce nu este reglementat în legătură cu securitatea. Trebuie să rămână de la latitudinea statelor membre ce fel de măsuri de securitate vor să aibă. Aici nu ar trebui să încercăm noi să restrângem uh, lucrurile, ci de noi depinde cel mai mult finanțarea. Punctul 3. Tocmai în acest domeniu există uh, mai multe dezvoltări care nu sunt destul de bine reg reglementate și de aceea trebuie să venim cu inovații în sistemul de securitate. Nu nu trebuie să se, plăte- să se plătească mai mult pentru că ceva e nou, ci pentru că e mai scump. Totul trebuie să ducă, de fapt, la o securitate mai bună și, de asemenea, să ajungem cumva și să mai scadă prețurile. Eu cred că aceste lucruri sunt cele mai importante și sper că va urma o discuție foarte interesantă. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Leichtfried. Vom trece la vorbitori. Vom începe cu domnul Zazade din partea PP. Pan reporterovi, za wykonaną pracę. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc domnului raportor uh, pentru raportul său. L-am uh, citit uh, cu mare atenție și aș dori să spun că sugestiile din acest raport în, par, în mare parte mi se par foarte interesante. De altfel, a reușit să mă convingă să fac chiar eu însumi o serie de propuneri în legătură cu ce putem face mai târziu cu acest document. Sigur că problema securității aeriene, mai ales după atentatele din 9 uh, septembrie, este foarte importantă. Din punctul meu de vedere, dar și uh, pentru ceilalți uh, pasageri aerieni, credem că e uh, securitatea aeriană este mai importantă decât confortul în timpul zborului. Aș dori să mă refer la ce spunea domnul raportor și să evidențiez o serie din elementele cele mai importante. Finanțarea, în primul rând. Comisia a venit uh, cu patru propuneri, comisia noastră. S-a spus, uh, de exemplu, că ar trebui să pregătim un cadru în, ca, în care să uh, stabilim tarifele. Propunerea Comisiei Europene însă este să este ca statele să uh, își asume răspunderea în domeniul securității și deci ca statele membre să financeze securitatea aeriană. Eu am subliniat uh, câteva uh, pasaje din raport în care se spune că Comisia evită abordarea frontală a acestei chestiuni, deși finanțarea de către state a securității aeriene nu are cum să fie acceptată. Eu am înțeles argumente conform uh, cărora cei care nu uh, călătoresc nu ar trebui să plătească de două ori pentru că ar plăti uh, aceste tarife de securitate aviatică. Însă, având în vedere că nu călătoresc, nu folosesc serviciile aeriene și deci că nu ar trebui să plătească pentru cei care o fac. Deci călătorii plătesc de două ori pentru că plătesc tarifele de securitate și apoi plătești și biletul de avion. Pentru că, până la urmă, statul, contribuabilii, uh, plătesc uh, acest preț. Mă întreb care este diferența între acești pasageri și cei care uh, călătoresc cu trenul sau cu mașina. În aceste situații, statul are grijă de ei, de securitatea lor. Statul finanțează, finanțează securitatea. Există servicii speciale care se asigură că securitatea este ocrotită. Deci cei care folosesc alte mijloace de transport nu sunt obligați să plătească uh, tarife sau taxe suplimentare. Statul îi apără pe cetățenii săi la trecerea frontierelor, de exemplu statul nu permite indivizilor uh, periculoși să intre în țară sau să introducă substanțe periculoase care ar reprezenta un pericol. Și deci nu cred că pasagerii aerieni ar trebui să fie discriminați, uh, deci că ar trebui să fie obligați să plătească de două ori, sub forma tarifelor de securitate și apoi uh, partea din biletul de avion Uh, care finanțează securitatea. Înțeleg uh, punctul de vedere al Comisiei care spune că uh, Consiliul ar respinge o astfel de soluție. Și aș dori să sprijin mai ales poliți, această propunere legată de un sistem mixt o parte din tarife e suportată de stat și cealaltă parte e suportată de aeroporturi și de companiile aeriene. Însă să nu uităm că, până la urmă, pasagerii vor fi cei care vor uh, avea cel mai mult de suferit. Domnul raportor, în a treia propunere, sugera că nu ar trebui să fie abordată chestiunea finanțării. Uh, eu cred că această problemă ni se va întoarce ca un bumerang. Dacă nu o abordăm astăzi, va trebui să o facem uh, în viitor. Și e vorba de o adevărată problemă. Mă întreb cum vom calcula partea procentuală pe care un stat trebuie să o plătească, de exemplu. Uh, această procedură complexă de calculare a costurilor este foarte dificilă. Trebuie să calculăm întâi costurile și având în vedere complexitatea sistemului, uh, iar și costurile legate de calculare sunt foarte mari, încât taxele ar trebui să crească să și mai mult, tarifele să fie și mai mult majorate și astfel uh, sporim problemele. Eu mă întreb dacă tarifele sunt impuse de către companiile aeriene. Sigur, supravegheate de către o, o autoritate de supraveghere care va trebui instituită, ceea ce sigur că va duce la majorarea ă, tarifelor, mă întreb ce intenționează să facă aeroporturile. Pentru că ar trebui să ne gândim că ele ar putea să Uh, fie obligate să reducă costurile în urma datorită concurenței între aeroporturi. Ele s-ar putea să prefere să reducă costurile în detrimentul uh, securității pasagerilor. Pe de altă parte, însă, uh, s-ar putea să majoreze tarifele în domenii în care nu se tem de concurență. Tocmai pentru a compensa uh, efectele crizei economice și pentru a uh, majora uh, veniturile. Și mai am o ultimă întrebare pe care o adresez Comisiei Europene. Cum intenționează ca Comisia Europeană să facă ca costurile să fie transparente? Sper să primesc un răspuns la această întrebare. În calitate de reprezentant al grupului meu, sper să fiu în stare să monitorizez uh, o, acest uh, subiect îndeaproape. Vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să mă exprim. Președintele, mulțumesc. Cei din mandatul precedent au impresia că au mai auzit uh, această chestiune. Uh, au o senzație de deja vu, dar mi se pare foarte interesantă. Domnul Al-Kadraui pentru socialiști. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului pentru uh, documentul de lucru. Sigur că pune degetul pe rană și abordează chestiunile pe care trebuie să le rezolvăm. Așa cum spunea și președintele, uh, nu e vorba de un dosar nou. Din prima zi, regulamentul 2320 din 2002 Parlamentul s-a străduit întotdeauna să sublinieze, să, se afle cum se uh, calculează prețurile pentru aceste tarife de securitate aviatică. Speram ca Comisia să vină cu o propunere uh, destul de repede, din păcate nu s-a întâmplat și revizuirea acestei uh, directive a dus la o altă directivă 300 din 2008, e vorba de un regulament, uh, care, din păcate, nu a conținut uh, răspunsuri la întrebările noastre. Și iată, facem un compromis, venim cu o nouă propunere acum. Uh, două aspecte importante pe care trebuie să le uh, rezolvăm. În primul rând, problema transparenței. Transparența pentru părțile implicate, pentru industrie, bineînțeles, dar și transparență pentru consumatori. Ceea ce înseamnă că uh, cetățenii europeni trebuie să știe pentru ce scot banii din buzunar și trebuie să fie sigur că banii pe care îi plătesc uh, sunt investiți într-adevăr în măsuri care duc la uh, sporirea securității. De exemplu, uh, dacă vom avea o taxă pentru securitate, acest tarif, banii nu ar trebui să fie construiți, construiți pentru, folosiți pentru a construi uh, parcări, de exemplu, în aeroporturi. Deci e nevoie de transparență, trebuie să avem uh, procesul acesta de consultare și așa mai departe. În al doilea rând, finanțarea, cine va plăti pentru aceste tarife. La Parlament întotdeauna am spus că trebuie să facem diferența între măsurile de securitate adoptate la nivel european, uh, în comis, comitetul de experți care are, e mandatat să facă propuneri și, pe de altă parte, măsurile suplimentare pe care statele membre le pot lua în plus față de măsurile de securitate convenite la nivel european. Cred însă că trebuie să avem o finanțare mixtă, o finanțare comună, la care industria, consumatorii și pasagerii, dar și statele membre să contribuie. Sigur că sistemul poate fi diferit de la un stat membru la altul, însă condiția minimă e că acest sistem trebuie să fie transparent pentru toată lumea, să înțelegem cine plătește și unde merg banii. Finanțarea măsurilor suplimentare pe care statele membre doresc să le adopte, în plus față de măsurile europene, și cred că întotdeauna de, măsurile europene ar trebui să fie suficiente, dar totuși uh, uh, s-ar putea ca unele state membre să dorească să impună măsuri suplimentare și deci să asume o răspundere financiară mai mare. Nu ar trebui ca pasagerii sau companiile aeriene să fie obligate să plătească. Cred că ar trebui să instituim un sistem care să se uh, asigure că cei care se ocupă de securitate să fie obligați să se gândească și la consecințele propriilor acte. Cred că nu ar trebui să încurajăm acumularea de avalma a măsurilor de securitate. Am uh, constatat o creștere foarte mare a costurilor, securitatea reprezintă costurile de securitate, sunt 5 până la 8% din uh, uh, costurile totale. Am dorit ca acești bani să fie bine cheltuiți și am dorit să știm care este impactul acestor măsuri și deci cine le finanțează. O ultimă observație. Uh, mă întreb dacă e nevoie de finanțare comunitară uh, cu ocazia unei alte dezbateri referitoare la lichidele din avioane, Comisia spunea că are în curs mai multe teste și cred că dacă nu avem un buget european mai mare, nu prea avem cum să finanțăm aceste sisteme de securitate. Dar dacă în urma revizuirii perspectivelor financiare se vor debloca mai multe fonduri, va trebui să facem o alegere. Nu vom putea să spunem că uh, finanțăm securitatea în detrimentul altor uh, domenii. Mulțumesc, doamna Henis Plașar, în numele ALDE. Vă mulțumesc, domnule președinte. Ca și dumneavoastră m-am confruntat cu aceleași probleme. Cred că e trist să constatăm că, iată, asistăm la aceeași dezbatere, o dezbatere pe care am avut-o și în mandatul precedent. Și cred că e foarte important să fim bine informați în legătură cu modul în care se fac calculele pentru aceste tarife de securitate. Sigur că măsuri, măsurile de securitate luate trebuie să fie eficiente, că ne referim la lichidele în uh, avioane sau orice alte măsuri. Uh, S-a exprimat acest punct de vedere foarte clar, dar sunt, nu sunt de acord cu antevorbitorul meu într-o anumită privință. Spune că raportorul a întocmit un document de calitate și trebuie să vedem cine, uh, ce plătește și când. Însă, propunerea comisiei încearcă să rezume situația în domeniul uh, ajutoarelor de stat, iar grupul ALDE își face probleme legătură cu acest uh, tip de finanțare și cred că nu este singurul grup. Domnul Cadraui tocmai spunea că cel mai important este să obținem transparență, că sunt diferențe între statele membre, pe mine nu mă deranjează. Însă impactul poate fi foarte mare dacă autoritățile dintr-un stat membru uh, Uh, suportă o mare parte a costurilor, ori într-un alt stat membru, niciun, a, uh, niciun uh, ban, niciun bănuț nu vine de la stat pentru a asigura securitatea aviatică, atunci nu mai avem condiții egale în Europa pentru toate aeroporturile. Și nu putem să aplicăm acest principiu al șanselor egale pentru noi în mod selectiv, când ne place doar. Deci cred că pentru noi e foarte important să vedem cine ce plătește, când plătește, dar eu sunt împotriva subvențiilor europene sau creditelor europene, nu aș vrea ca banii să vină din partea uh, statelor, uh, uh, din partea Europei. Statele membre trebuie să rezolve această problemă ele însele. Deci, pornim de la principiul că trebuie să fie condiții egale pentru toate aeroporturile din Europa. Mulțumesc, doamna Foster, din partea conservatorilor și a reformiștilor. Thank you very much, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc uh, uh raportorului pentru modul în care a condus discuția cu raportorii din umbră și pentru sprijinul său. Ca um, un raportor inițial uh, pe uh, inițiativele trecute și eu am sentimentul de deja vu. În... Sigur că situația acum, în urma uh, evenimentelor din uh, 11 uh, septembrie lucrurile s-au schimbat. Nu este vorba numai despre finanțare din partea statelor membre și vă aduceți aminte, domnule președinte, pentru că ați fost implicată în această discuție. În acea perioadă și Comisia a fost de acord cu noi, pentru că nu era vorba de un ajutor de stat, uh, am uh, spus că după 11 septembrie costurile suplimentare pe care trebuie să le suporte industria și consumatorii sunt foarte mari. Până la urmă, consumatorul este cel care plătește, pentru că toate costurile se întreg la el și industria plătește. Dar acum spune că, spunem că din cauza amenințărilor teroriste, uh, din cauza că amenințarea teroristă vine împotriva unui stat și nu împotriva unei companii aeriene, pentru că o companie aeriană este numai o, un instrument, nu trebuie să uităm că amenințarea este împotriva statului și atunci avem o obligație, statul are o obligație să sprijine sau să contribuie la acest proces care aduce niște costuri suplimentare pentru consumatori și pentru industrie, nu să plătească pentru toate. Am fost de acord atunci că acest proces este foarte dificil pentru că nu cerem nici Comisiei Europene sau nici Uniunii Uniunii Europene să plătească pentru aceste costuri. Ne-am luptat pe multe aspecte până acum, dar acesta nu a fost unul dintre ele. Uh, până la urmă, statele membre nu își doresc să contribuie la aceste costuri. Până la urmă, aceasta este situația, bună sau rea. Și uh, președintele comisiei noastre cred că uh, mă sprijină în acest sens. Suntem în situația în care suntem și uh, asta nu ne oprește să uh, spunem că situația este nedreaptă și că trebuie să existe un anumit sprijin, un anumit ajutor, pentru că consumatorul este cel care suportă toate aceste costuri. Asta este partea de finanțare. Să vedem unde ajungem cu ea, pentru că este un, o discuție un pic separată, diferită de ceea ce apare în acest dosar. Și vorbind despre acest dosar și despre partea de securitate, uh, Uh, ne referim la uh, directiva privind tarifele uh, aeroportuare. Și cu siguranță că ne interesează toate aceste aspecte, însă subiectul aici este următorul. Aceste tarife nu pot fi uh, incluse în taxele aeroportuare. Avem încă dificultăți aici și trebuie să avem o abordare cât mai, uh, cât mai lejeră. Ce s-a propus? S-a propus statelor membre din uh, momentul accidentelor din, de la 11 septembrie să suporte niște taxe de securitate. Uh, iar astăzi, când am trecut la 27 de state membre, avem 27 de modalități diferite de finanțare. Unele state membre plătesc uh, poliția care controlează aeroport, aeroporturile. În alte state membre plătește industria sau consumatorii pentru aceste taxe. În orice caz, nu ne putem întoarce la situația de acum câteva decenii. Asta este situația pe care o avem astăzi, acestea sunt problemele și trebuie să ne uh, concentrăm pe deschidere și pe transparență. să nu neglijăm faptul că există niște dezacorduri destul de importante, însă, în majoritatea cazurilor, aeroporturile și liniile aeriene se întâlnesc destul de des uh, anual și um, ajung la un acord pe tema acestor, uh, pe tema acestor tarife. Până la urmă lucrurile așa funcționează și ele funcționează bine. Uh, eu nu iau partea niciunui din aceste organisme. Există dezacorduri pentru că um, aeroportul, aeroporturile spun că um, taxele nu sunt suficiente, liniile aeriene spun că acestea sunt prea mari. Uh, și din punctul meu de vedere, eu nu cred că trebuie să fim un arbitru. Um, nu acesta este rolul nostru, ci aș sugera ca autoritățile de reglementare naționale să fie cele care uh, să intervină și să uh, supravegheze modul în care funcționează liniile aeriene și aeroporturile. Uh, dacă există un dezacord între companiile aeriene și aeroport, după discuții, și trebuie să ne asigurăm că există discuții regulate despre acest lucru, autoritățile de reglementare sunt cele care trebuie să le oblige să ajungă la o soluție. Nu avem nevoie de un regulament în acest sens, pentru că situația așa ar trebui să fie deja. Așa că, în concluzie, domnule președinte, cred că uh, raportorul are o abordare corectă. Nu cred că vrem să complicăm lucrurile și mai mult. Nu vrem să mm, facem lucrurile să fie mai dificile. Ceea ce ne dorim este ca aceste costuri suplimentare să nu cadă în sarcina pasagerilor. Eu cred că ele, ei plătesc deja suficient, uh, plătim suficient de scump biletele de avion și de asemenea, trebuie să ne asigurăm că aceste fonduri sunt utilizate în obiectivul corect. În orice caz, mm, această comisie nu cred că poate să aducă o rezolvare foarte corectă. Mulțumesc, domnul Pascual, de Grandes Pascual. Mulțumesc, domnule președinte. Fiindcă este un prim schimb de opinii, repetăm uh, aceleași discursuri și cădem în aceleași divergențe de opinie și acest lucru nu este surprinzător. Trebuie însă să vedem dacă rațiunea este cea care va uh, dicta norma. Securitatea este o problemă foarte gravă. Președintele spunea că diavolul se regăsește în detalii, dar aici nu vorbim despre detalii, ci despre fondul problemei. Cine va plăti? Cine va uh, suporta costul pentru securitate. Știu că va fi foarte greu să ajungem la un acord și cred că poziția actuală a raportorului și a raportorilor din umbră este foarte echilibrată și când raportul va fi prezentat, va trebui să uh, supunem amendamente și să încercăm să găsim o poziție de echilibru care să ia în considerare pozițiile tuturor. Însă miza cred că este suficient de importantă. Securitatea nu este o chestiune minoră, ci o miză capitală. Din păcate, de, deși cetățenii au nevoie de uh, securitate problema finanțării nu este întotdeauna asumată de părțile implicate. Cine va garanta această securitate? Cine va plăti până la urmă costurile ei? Iată o discuție destul de veche. Președinția spaniolă va trebui să se ocupe la rândul ei de gestionarea acestui dosar. Uh, Acum, întrebarea este dacă bugetele naționale vor asuma costurile acestor măsuri. Eu nu cred că putem să aducem un răspuns care să nu facă nicio distincție, pentru că înainte de asta avem nevoie de niște uh, cote precise, niște sume precise. Trebuie să găsim un sistem mixt care să permită o împărțire a costurilor, dar va fi dificil să evităm ca până la urmă, într-un sistem transparent, uh, să nu plătească până la urmă tot utilizatorul aceste costuri. Până la urmă, eu cred că um, această situație va fi inevitabilă. Și trebuie să recunoaștem acest lucru și să găsim un principiu de împărțire a costurilor. Mulțumesc, domnul Liberațchi. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să încep prin a spune că uh, sunt foarte apropiat de poziția doamnei Foster, care uh, a spus că nu trebuie să uh, protejăm industria aviatică, ci să-i protejăm pe cetățeni de teroriști care utilizează industria aviatică ca, o, uh, ca un instrument. Și cred că protecția cetățenilor este mm, aspectul cel mai important, dar că ne uităm la evenimentele de la World Trade Center și la instrumentele care au fost utilizate, acestea nu erau foarte um, scumpe. Deci nu vorbim aici despre aviație și despre securitatea uh, în acest domeniu și despre securitatea oamenilor. Dacă ne uităm la aeroportul Heathrow sau la aeroportul din Polonia, capacitatea capacitatea sa de a integra echipamentele de securitate ca cost pe oră și amortizarea echipamentelor aceste cifre vor fi foarte diferite între Heathrow și aeroportul din Polonia, însă rezultatul ar trebui să fie același. același. De asemenea, avem și o situație diferită în ceea ce privește responsabilitatea pentru securitate. Avem ofițeri uh, uh, ai autorităților vamale, ofițeri ai poliției, avem um, alte tipuri de uh, companii care sunt implicate în securitatea aeroporturilor. Deci situația variază foarte mult în Uniunea Europeană, în diferitele state membre și cred că uh, Raportorul a făcut o uh, uh, prezentare foarte bună, acordând mai multe opțiuni și mai multe oportunități de acțiune, invitându-ne pe toți la discuție și trebuie să-i mulțumesc pentru asta. Înțeleg că le dorim să ajungem la niște reguli de procedură armonizate în întreaga Uniune Europeană. Este vorba aici despre Mm, competiție și despre mm, împărțirea sarcinilor și despre niște rezultate care să fie comparabile în toate statele membre. Noi și cetățenii suntem cei care vom plăti pentru asta, însă întrebarea se pune dacă vom plăti în mod indirect, prin intermediul taxelor, sau dacă vom plăti în mod direct, în calitate de pasageri care se îmbarcă la bordul unui avion. Uh, Cred că dacă ne dorim niște condiții comparabile cu alte sectoare industriale, trebuie să optăm pentru un sistem mixt în care sistemul public și uh, sistemul privat sunt incluse în egală măsură. De ce avem nevoie și de sistemul public, pentru că vorbim despre securitate într-un sens mai larg. Nu vorbim numai despre protecție și de protecția și securitatea pasagerilor de la bordul avionului, ci despre mult mai mult decât atât. Avem nevoie ca aeroporturile, liniile aeriene și sistemul public să coopereze în furnizarea securității, pentru că este mai ușor în acest mod să um, ajungem la un dialog adevărat și să stabilim niște um, norme și uh, reglementări privind și responsabilitatea financiară în acest caz. Și cred că autoritățile de reglementare nu trebuie să reglementeze numai uh, pentru cei care plătesc pentru aceste reglementări. Și sunt de asemenea de acord cu cei care spun că Agenția Europeană pentru Aviație Civilă este invizibilă în acest caz și nu știm de ce. Această agenție ar trebui de asemenea să se implice în a decide responsabilitățile. încurajeze acest organism, această agenție să facă acest lucru și um, vă încurajez și pe dumneavoastră și pe mine să um, abordăm această problemă în toată complexitatea sa, să nu ne prefacem că uh, protejăm aviația, pentru că aici ne protejăm pe noi toți și încercăm să-i uh, descurajăm pe cei care sunt implicați în acțiuni teroriste și în distrugerea uh, siguranței uh, cetățenilor și echilibrului financiar al Uniunii Europene. Mulțumesc, domnul Red. Well. Vă mulțumesc. Ceea ce a spus doamna Foster este foarte adevărat. Îmi amintesc ce s-a întâmplat în legislatura precedentă când am discutat despre propunerea în legătură cu securitatea aviatică. Cu siguranță vă amintiți și dumneavoastră, pentru că există mai mulți colegi care sunt și acum aici, negocierile din, uh, în uh, legislația trecută pentru a se ajunge la un acord în ceea ce privește această legislație s-a ajuns la conciliere. Vreau să le reamintesc celor care au fost și atunci acolo că cea mai importantă chestiune care s-a discutat și atunci a fost legată de măsurile speciale de securitate, care, bineînțeles, nu se găsesc între uh, regulile generale pe care le găsim în orice aeroport. E vorba de acele măsuri pe termen scurt, mediu sau cum vreți să le spunem, care costă foarte mult pentru a fi implementate. Îmi amintesc uh, la ce am căzut de acord în ceea ce privește aprobarea directivei. Urma ca, într-adevăr, Comisia să aducă o propunere în ceea ce privește finanțarea securității aeriene, așa cum s-a discutat în partea de consiliere. Însă ce observăm aici în propunerea uh, comisiei nu este ceva care care adresează cele mai importante probleme, Parlamentul, cele care au fost discutate în procesul de conciliere. Comisia spune că Consiliul nu, va, nu ar fi acceptat ce propunea Parlamentul. Mai există o cale de mijloc pe care nu acceptă nici Parlamentul, nici Consiliul. Cred că am ajuns până la urmă cu o mare, un mare amestec de propuneri care nu ne ajută să avansăm. În ce parte ar trebui să ne îndreptăm? Mă voi întoarce la ce am spus mai devreme. Vorbeam despre aceste măsuri de securitate speciale. Dacă e să aruncăm o privire în Europa acum, există diferite metodologii în diferitele state europene. Dacă vorbim de piața unică, vorbim în acest caz de o distorsiune a competiției, pentru că se poate într-un stat să plătești un euro pentru măsurile de securitate, în cealaltă extremă, în America, în Marea Britanie, poți plăti până la 70 de euro pentru măsuri. Deci nu vorbim despre o competiție echitabilă în Uniunea Europeană și voi continua. Dacă părăsim Uniunea Europeană, ne uităm spre Statele Unite. Guvernul american acoperă 100% costurile de securitate pentru aeroporturile de acolo. Sectorul aviatic este acum cu, sigur, acum cu siguranță o mare parte din piața mondială și atunci vom observa că companiile aeriene europene și pasagerii care călătoresc în Uniunea Europeană se află într-o situație de dezavantaj în ceea ce privește taxele pe care trebuie să le plătească. Domnule președinte, eu aș vrea să văd o altă propunere reieșind de aici, una în care se recunoaște că din când în când vor exista diferite niveluri de amenințare în diferitele aeroporturi din statele membre. Aceste probleme pe termen scurt sau pe termen uh, mediu, mediu trebuie să fie acoperite din finanțe publice și nu să fie plătite de către pasageri. Cu toții acceptăm că e nevoie de un uh, nivel general de securitate în aeroporturi și în toate locurile unde oamenii călătoresc sau uh, se ocupă de ceva. Însă și în legislatura trecută s-a, uh, s-a insistat asupra faptului că trebuie plătite public. Vă mulțumesc! Aș dori să intervin puțin. Aș dori să subliniez încă o dată acele chestiuni pe care le-am discutat în legătură cu cine plătește. Probabil că vă amintiți discuțiile pe care le-am avut în trecut, la conciliere. De fapt, eu am fost singurul membru al delegației care a votat împotriva acordului care a fost ce au spus uh, astăzi colegii noștri, doamna Foster și ceilalți colegi, au avut cu toții dreptate. Singurul lucru care a făcut să uh, fie, să fie trecut acest uh, acord a fost că ne vom reîntoarce și vom discuta din nou despre tarifele de securitate aviatică. Mie mi-a convenit atunci situația, dar trebuie să spun că mă așteptam să se întâmple toate aceste lucruri. Știm că statele membre nu vor să plătească pentru nimic. Și aici e interesant cum intervine armonizarea, pentru că oricum va interveni o distorsiune. Statele membre vor plăti diferit. Statul meu nu va plăti niciodată. Deci avem aceste, această chestiune care trebuie neapărat uh, rezolvată. Vreau să vă reamintesc următorul lucru aducând o doză de realism. Nu vreau să facem următorul lucru, să trimitem un raport în, la negociere cu Comisia și Consiliului, se va ajunge probabil la conciliere și apoi, în ultimul moment, să facem ceea ce am făcut și data trecută, și anume să tragem preșul de sub picioarele raportorului. Deci, dacă îmi spuneți că finanțarea tarifelor de securitate e importantă, dacă îmi spuneți ca și comitet că aici e un domeniu în care statele membre ar trebui să plătească pentru niveluri mai ridicate de securitate și am auzit acum acea cifră de 35 de procente, Știm de asemenea ce incidente au avut loc în Marea Britanie când uh, a avut loc acel incident la aeroportul din Glasgow. Atunci uh, guvernul britanic nu a cerut să fie, să fie făcute, să fie luate mijloace de protecție, ci a ordonat ca acestea să fie luate. Deci dacă noi vrem ca aceasta să fie o chestiune, atunci noi, ca și comisie, trebuie să spunem clar că dorim ca tarifele de securitate aviatică să fie plătite o pa- în parte de către stat. Bine, să facem așa, dar să nu ajungem la conciliere și apoi să renunțăm. Așa că să fie clar ce vreți să facă raportorul dumneavoastră. E tot ce am de spus în această chestiune. Nu vroiam să iau cuvântul, domnule președinte, dar uh, după ce am auzit ceea ce ați spus dumneavoastră, cred că un lucru este clar. Da, într-adevăr, avem cu toții o senzație de deja vu. Știm foarte clar următorul lucru. Nici un stat membru nu vrea să plătească în totalitate. Și mai rău, nu-și doresc ca noi să hotărâm cine plătește și, încă și mai rău, nici un stat nu vrea să ne audă spunând că da, statul membru trebuie să plătească. În legătură cu ce ai spus tu ca și președinte că aceste lucruri trebuie să rămână așa cum au fost stabilite, sau am putea să spunem că finanțarea nu o luăm în considerare și atunci cu siguranță ajungem rapid într-o situație de compromis cu conciliul. Întrebarea cine ce plătește consider că este secundară. Dorim să discutăm despre acest lucru, da sau nu. Dacă vrem să fim coerenți cu ceea ce s-a discutat înainte, atunci trebuie din nou să, să abordăm această temă. Trebuie să menținem aceeași direcție. Eu sunt de părere că ar trebui să discutăm despre finanțare și să nu renunțăm oricât de puternic se va exprima Consiliul și trebuie să sprijinim ceea ce s-a spus deja. Cred că în această comisie am putea să ajungem la un consens mai larg în ceea ce privește în special măsurile suplimentare de securitate care ar trebui să rămână, de, să rămână la latitudinea statelor membre. În ceea ce privește transparența, în primul rând, trebuie să se stabilească care sunt măsurile generale de securitate și să vedem dacă taxele se iau de la consumatori sau vin sub formă de impozite și, de asemenea, în ceea ce privește, așa cum am spus, acele măsuri suplimentare de securitate. Acestea trebuie să fie la latitudinea statelor, pentru că statul este cel amenințat. Nu trebuie astăzi să ajungem la un consens în ceea ce privește finanțarea, ci trebuie ca și azi și mâine să ne asigurăm că această comisie, dacă această comisie se va implica în finanțare, da sau nu. Fie facem totul până la capăt sau nici măcar nu abordăm această temă. Mulțumesc! Da, ai cu siguranță dreptate. Trebuie să îi spunem raportorului ce ne do- în ce direcție dorim să mergem, ce vrem să fie inclus în raport. Da, ai absolută dreptate. Indiferent ce uh, hotărâm, va trebui să ducem până la capăt și să nu ne împiedicăm de cum apar primele probleme cu Consiliul și să renunțăm. Trebuie să ne sprijinim raportorul indiferent de decizia comisiei. Domnule Cun, ați dori să interveniți? Da, vă rog. Iar după aceea îi voi da cuvântul unui alt coleg. Mulțumesc, domnule președinte. Am observat pe timpul uh, discuțiilor că avem de-a face cu o situație complicată, care are și o dimensiune istorică după evenimentele din 11 septembrie și alte evenimente. Transportul aerian este pus în pericol mai mult decât alte tipuri de transport și asta pentru că există aceste, uh, aceste măsuri de securitate. De a un pasager care își cumpără un bilet trebuie să știe exact pentru ce da acei bani, ce costuri sunt acoperite. Trebuie să se asigure transparența costurilor și raportorul a cerut din nou acest lucru foarte clar. Trebuie de asemenea să definim foarte clar ce tipuri de securitate sunt obligatorii în toată Europa. Însă rămâne încă o rămâne încă obligatoriu să se facă toate acele controluri în aeroporturi, astfel încât uh, să se asigure securitatea. Dar aici ne confruntăm cu situații diferite în foarte, uh, în foarte multe state membre nu se mai ocupă poliția de aceste controle, ci au fost externalizate. Trebuie să ne gândim că intră aici în joc și costurile și în anumite variante sunt mai uh, profitabile. Dacă vrem ca standardele să fie armonizate, dacă ne dorim concurența să nu fie deranjată, atunci trebuie să vedem cine cu ce se va ocupa și în ceea ce privește costurile. Nu trebuie să ajungem la crearea unui aparat foarte mare care va costa foarte mult. Trebuie ca autoritățile publice să aibă și ele o responsabilitate și să-și aducă contribuția. Această contribuție plătită va trebui de asemenea să fie împărțită și cu companiile aeriene și cu aeroporturile. Și aici trebuie să știm cine ce face. E neapărat important să se știe exact ce conțin aceste costuri și atunci și acele controluri făcute de către poliție, care se fac și în alte sectoare, vor fi mai uh, clare. Dar avem nevoie de o reglementare în procente. Să știm, 20% statul, 80% altcineva, doar ca propunere. Cred că ar trebui să ținem cont de aceste lucruri. Mulțumesc, domnule președinte. So, Mr. Kayaka. Domnul Kayaka, pe undeva pe acolo sunteți în sală. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să spun că Comisia a ascultat cu mare atenție această dezbatere foarte interesantă și aș dori ca și alți vorbitori să-i spunem domnului Lichfried că a sintetizat foarte bine aspectele cele mai importante pe tapet. Domnule președinte, chiar dumneavoastră ați spus, chiar și, și ca și alți colegi, că punctul de plecare al uh, acestui dosar uh, a mai fost examinat. Uh, așa are un aer de deja vu. După atentatele din 11 septembrie, doamna Foster, domnul Sasada au spus acest lucru. Comisia a trebuit să facă propuneri pentru ca normele de securitate să intervină pe plan european și deci avem un cadru general european. Dezbaterea care s-a iscat uh, viza cine răspunde de această securitate și deci cine trebuie să plătească pentru costurile aferente. Guvernatorii, operatorii, companiile aeriene sau ambele. Propunerea Comisiei, care a fost adoptată în luna mai, încearcă să meargă un pas înainte și să transforme această dezbatere într-un fel de politică cu rezultate concrete. Dar trebuie să recunosc că alegerea Comisiei, a Colegiului Comisarilor, în care s-a discutat acest text, viza o abordare pragmatică. Propunerea a urmat publicarea unui raport uh, în comisie, de către comisie luna februarie, conform căruia uh, tarifele de securitate nediscriminatorii sunt foarte importante pentru a asigura o concurență uh, nedenaturată între companiile aeriene. Atunci când se percep tarife de securitate, trebuie să ne asigurăm că există transparență, că nu există discriminare, că costurile sunt uh, stabilite în mod echitabil și, de asemenea, că tarifele de securitate aviatică sunt aplicate în mod corect. Ce înseamnă acest lucru? Că anumite principii fundamentale nu sunt aplicate și care, că trebuie ca situația să se schimbe. Uh, nu trebuie însă să optăm pentru cel mai mic uh, numitor comun. Nu trebuie să avem uh, discriminare între operatorii aerieni, trebuie să asigurăm uh, consultarea și transparența. Domnul Sasada mi-a adresat o întrebare. Cum poate Comisia să garanteze transparența transparența? Ea poate fi asigurată la trei niveluri distincte. În primul rând, la nivelul aeroportului, companiile aeriene ar trebui să primească informații din partea aeroporturilor cu privire la informația pasagerilor. Apoi, aeroporturile trebuie să evalueze solicitările cu privire la investiții, deci trebuie să primească informații cu privire la nevoi și la nivelul statelor membre, pentru că un stat membru ar, de, ar trebui să dea dovadă de transparență în ce privește impactul măsurilor de securitate care sunt mai stricte decât uh, normele europene. Solicităm statele membre să, statelor membre să evalueze aceste măsuri care depășesc nivelul european și, așa cum spunea și doamna Foster, pe drept cuvânt, solicităm din partea autorităților naționale să instite sau să numească o autoritate independentă de supraveghere a punerii în aplicare a directivei și să arbitreze atunci când apar dezacorduri în ce privește tarifele de securitate. Spuneam că abordarea era pragmatică și că s-a optat pentru un principiu conform căruia nu se poate armoniza finanțarea tarifelor de securitate în Europa. E imposibil. Dacă ne uităm la evaluarea impactului, ne dăm seama că avem 27 de situații diferite de la un stat membru la altul. Situația poate fi diferită și în alte state din lume și cred că nu ar fi realist. Am eșua pe toate planurile și uh, avem experiența cu privire la uh, directiva referitoare la taxele aeroportuare. Comisia a eșuat de două ori. La trei încercare am reușit. Am început cu primul pas, am impus o serie de principii, dar nu neglijăm nici costurile. Introducem principiul eficienței. Tarifele de securitate trebuie um, colectate doar pentru uh, politica de securitate. Costul finanțării facilităților și costul uh, instalațiilor. E acest element de legătură care ne permite să aprofundăm acest subiect. Sigur, e și uh, dreptul Parlamentului în procesul de conciliere să spună că dorește să obțină mai mult sau mai puțin. Comisia înțelege o parte din propunerile dumneavoastră. Uh, s-a făcut o sugestie foarte importantă, ca statele membre uh, să uh, aibă posibilitatea să impună măsuri de securitate suplimentară. E o chestiune pe care trebuie să o discutăm. Au mai fost și propuneri mai ambițioase. De exemplu, dacă ar fi posibil să avem un sistem armonizat, un sistem mixt, cred că ar fi foarte greu. Însă, Uh, acest subiect uh, poate fi discutat la conciliere. Au fost uh, întrebări legate de ajutoarele de stat și condiții egale pentru tot. Doamna Plașart a, a pus această problemă. E foarte important. Da, trebuie să ne asigurăm că asigurăm condiții egale pentru toți în Europa. Trebuie să combatem denaturarea concurenței și prin aplicarea acestor principii, noi considerăm că va fi posibil să avem o îmbunătățire clară a situației, pentru că e nevoie de mai multă transparență. Trebuie să știm unde merg banii. Avem nevoie de consultări între uh, liniile aeriene. Și cred că această directivă este un pas bun în direcția cea bună la fel ca și instituirea acestor autorități naționale de reglementare. Dar, așa cum spunea și domnul de Grande, să avem această dezbatere mare care depășește uh, această directivă. Deci, domnule Simpson, eu cred că, în fine, Comisia e dornică să continue această dezbatere dacă Parlamentul European, în procesul de conciliere, dorește ca dezbaterea să fie mai aprofundată cu statele membre, e dreptul Parlamentului și ați spus problema foarte bine. Putem avea o dezbatere cu privire la finanțare, cine uh, plătește, putem să încercăm să armonizăm sistemul tarifelor de securitate. Am eșuat nu în acest domeniu, ci în altele, dar cred că textul poate fi îmbunătățit în mod semnificativ și am avea pentru prima dată o încercare de a armoniza uh, tarifele de securitate. Ar fi pentru prima dată când am avea principii comune, non-discriminare, transparență, consultare, apoi eficiența costurilor. Și cred că nu am face bine dacă am subestima valoarea acestei prime etape, care ulterior ne poate duce la progrese suplimentare într-un domeniu care este foarte important. Cred că ce este de asemenea important e ca Parlamentul să-și facă cunoscut avizul. Uh, dezbaterile au loc la Consiliu în cadrul președinției suedeze. Haideți să punem cu toții umărul la treabă să găsim o soluție în timpul codeciziei. Uh, cred că vom ajunge la conciliere până la urmă. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Kayak. Da, ați făcut uh, uh un lapsus freudian. Prin desemnificație, semnificație. Doamna Henis Plașar dorea să mai ia cuvântul. Mulțumesc, domnule reprezentant al Comisiei, pentru răspunsuri. Când spuneați că putem uh, discuta cine ce plătește, însă spuneați că nu se poate armoniza și așa mai departe, ne-ați cam prostit. Uh, la fel ca și Consiliul în uh, mandatele în mandatul precedent la conciliere. Mi s-a spus că s-ar putea face această propunere și mi spuneți că nu se poate. Îmi pare rău, aș dori să-mi exprim dezacordul și insatisfacția legată de declarația dumneavoastră. Mulțumesc, eu am votat împotrivă, spune președintele. Domnule Lightfried, doriți să luați cuvântul și dacă ne puteți da și calendarul, ar fi excelent. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, stimate colege. Vă mulțumesc pentru această discuție foarte informativă. Cred că va, ne, aj- ne va ajuta să ne găsim direcția în ceea ce ne așteaptă și ceea ce avem de rezolvat. Cred că lucrurile sunt relativ clare. Ne dorim cu toții să există o concurență echitabilă și nu doar uh, în ceea ce privește aeroporturile în Europa, dar și în afara Europei. Ne dorim ca aeroporturile noastre și companiile aeriene să aibă aceleași șanse ca oriunde în lume. Ne dorim de asemenea un sistem transparent. Ne dorim un sistem care să nu dea naștere la și mai multă birocrație care din nou costă, ci un sistem care să facă echitabilă, echitabile lucrurile între pasageri, aeroporturi și între toți cei implicați. Consider că suntem de asemenea de acord că acolo unde lucrurile merg bine să nu intervenim, ci să intervenim acolo unde lucrurile nu merg așa cum trebuie. Acestea sunt lucrurile care sunt relativ clare. Și am de asemenea sentimentul că această comisie are dorința de a discuta despre costuri, despre ce fel de costuri trebuie acoperite și de cine ar trebui ele acoperite. Sunt lucruri care sunt foarte importante, după părerea mea, în acest raport și vom încerca să lucrăm în continuare cât de repede putem, cât de repede înseamnă în principiu că în luna decembrie vom putea, vom putea vota. Nu putem? Președintele, nu, timpul e puțin cam uh, scurt. Eu aștept un raport în ianuarie și putem continua de acolo în ceea ce privește când trebuie depuse amendamentele. Deci dacă îmi spuneți că prin ianuarie va fi gata raportul, eu voi spune bine. Da, e întotdeauna bine când cineva are o privire de ansamblu a lucrurilor, a, asupra lucrurilor. Dar există o întrebare foarte importantă pe care vreau să o ridic acum la sfârșit. Eu sunt pregătit să uh, susțin lucrurile pe care le discutăm noi aici și acesta e datoria mea de raportor. Dacă ne hotărâm să facem ceva, trebuie să ne menținem pe poziție, altfel lucrurile nu vor merge. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Uh, dacă va exista un proiect de raport până în decembrie, ar fi bine, dar în ianuarie ar fi excelent și atunci putem hotărâ când trebuie depuse amendamentele și așa mai departe. Dar e o dezbatere foarte interesantă, chiar dacă am mai auzit unele lucruri, oricum vă mulțumim. Următorul lucru pe agenda e schimbul de opinii cu Comisia în ceea ce privește produsele lichide. Vreau să le reamintesc uh, membrilor și de asemenea și domnului Caechea că în această dimineață am uh, fost de acord cu abordarea coordonatorilor. Sunt sigură că dumneavoastră cunoașteți aceste lucruri pentru că ați fost la întâlnirea coordonatorilor, dar să știți că am căzut de acord în comisie. Am simțit că e important ca întreaga comisie să poată să asculte ce are de spus comisia în ceea ce privește lichidele, nu doar coordonatorii. Deci acest schimb de opinii este o platformă oferită membrilor Parlamentului, astfel încât să se poată informa și, desigur, să vină cu idei pe care le pot avea, dar ținând cont de poziția pe care am adoptat-o deja. Am invitat, am invitat de asemenea membrii ai Comisiei Libe și ei pot să intervină. Schimbul de opinii nu va avea nimic concret, ca să spunem așa, și asta pentru că o decizie a fost deja luată, dar le vom da membrilor dreptul de a își exprima părerea în această chestiune importantă și de asemenea să îi atenționăm în continuare pe membrii Comisiei și Consiliului. Vă reamintesc că aici e vorba de procedura de comitologie, deci trebuie să așteptăm experții și comisia să vedem ce propuneri fac sub incidența acestei proceduri de comitologie, iar apoi putem spune da sau nu, nu putem aduce modificări. De aceea e important să ne menținem hotărârea de dimineață și, de asemenea, membrii să poată să audă raportul comisiei. Domnule Caiacă. Thank you very much, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia salută oportunitatea de a avea acest schimb de opinii cu Uh, comisia dumneavoastră pe acest subiect atât de delicat și aș dori să vă uh, informez care este situația uh, de fapt pe problema lichidelor. Aș vrea să reamintesc foarte rapid elementele principale, dacă îmi permiteți. După evenimentele din august 2006, Uh, interzicerea lichidelor a fost introdusă în uh, Uniunea Europeană în urma uh, tentativelor de atac terorist de la aeroportul Heathrow. Am primit informații din partea autorităților de securitate că exista o amenințare foarte importantă din partea lichidelor și s-a, s-au interzis, s-a interzis transportul lichidelor până când tehnologia va permite uh, ca această interzicere să fie eliminată, să se renunțe la ea. Uh, la, în regulamentul 272 din 2009 uh, se spunea că Uh, această uh, interzicere va fi uh, ridicată în aprilie 2010. Din păcate, dezvoltarea tehnologiei a fost mai înceată, mai lentă decât credeam și astăzi, șapte luni, la șapte luni înainte de acest termen, um, sunt disponibile niște tehnologii de control destul de limitate și um, procesul nu va putea fi uh, posibil până în 2010, pentru că oricum procesele de achiziție publică nu au, uh, nu au început. Așa cum spunea și domnul președinte, suntem aici în cadrul procedurii de comitologie și uh, comisarul Tajani a vrut să informeze Parlamentul și Uh, președintele Comisiei uh, de Transporturi și al Comisiei Libe asupra stării de fapt. Dacă această regulă expiră și nu avem un, o metodă alternativă de control, putem să ne confruntăm cu o situație foarte dificilă, pentru că uh, informațiile primite de comisie din partea serviciilor uh, de informații și din partea autorităților de securitate um, ne arată că amenințarea continuă să existe. Nici o altă regiune din lume nu este gata până în aprilie 2010 să elimine această interzicere. Asta este situația. Pe de altă parte, Comisia consideră că ar fi greșit să uh, prelungim aceste restricții uh, la nesfârșit, în, în mod deschis dacă le extindem însă fără un termen precis, riscăm ca această situație să devină una permanentă și ar fi cea mai proastă idee, pentru că nu am transmite un semnal industriei să accelereze um, desfășurarea tehnologică și, și atunci se Uh, propune uh, trecerea de la interzicerea completă până la un control mai amănunțit. În orice caz, nu este posibil ca toate aeroporturile din Uniunea Europeană să-și uh, achiziționeze echipamentele necesare la timp. Uh, Uh, comisia a propus un um, proces în trei uh, pași. Ca un prim pas, din 2010, lichidele, aerosolurile și gelurile care sunt obținute într-un aeroport dintr-o țară terță sau la bordul unui avion din o companie aeriană care nu aparține unității, uh, Uniunii Europene, îmi cer scuze, să fie permise la bordul aeronavei sau în zonele de securitate sub anumite condiții. Să se arate printr-o dovadă, să se dovedească achiziționarea acestor produse în magazinele duty free, uh, pentru ca acestea să nu mai fie uh, confiscate. Al doilea pas, Până eh, la 29 aprilie 2012, toate aeroporturile care au uh, cel puțin 10 milioane de pasageri pe an trebuie să aibă capacitatea de a controla uh, produsele lichide în conformitate cu uh, regulamentul. Și al treilea pas, până la 29 aprilie 2014, toate aeroporturile trebuie să aibă capacitatea de a controla lichidele în conformitate cu cerințele regulamentului. Este clar de ce am pus și această a treia dată, pentru că este posibil posibil ca unele aeroporturi să nu fie gata și le acordăm uh, un timp suplimentar. Sigur că aeroporturile nu trebuie neapărat să respecte aceste termene, pot să mm, evolueze, să achiziționeze echipamentele chiar și mai repede. Aceasta este propunerea pe care Comisia o va discuta cu, uh, uh, cu Comitetul de Securitate Aviatică uh, aici. Înainte de această întâlnire însă între cele două organisme ne-am gândit că este important să avem și opiniile Parlamentului European. Considerăm că uh, în cadrul uh, Comitetului de Securitate Aviatică uh, ni se va pune această întrebare, care este poziția Parlamentului și atunci ne-am gândit să organizăm acest schimb de opinii. După ce se va ajunge la o decizie, Parlamentul va avea dreptul să-și exprime poziția față de măsurile care vor fi hotărâte. Deci respectăm procedurile, însă, în plus, în acest schimb de opinii, ne dorim să vedem care este viziunea Parlamentului. Uh, trebuie să vă spun că discuția în Comitetul de Securitate Aviatică va fi foarte dificilă. Am primit deja observații și ni s-a spus că termenele propuse de noi ar putea să fie cam ambițioase. Uh, unele uh, propuneri, uh, unele, s-au făcut unele propuneri de extindere a termenelor sau chiar de depășire. Uh, în ceea ce privește dimensiunea internațională, Comisia este gata să introducă o clauză de evaluare și dacă evenimentele se vor, se vor evolua mai rapid la nivel internațional, suntem sigur disponibili și suntem gata să le luăm în considerare. Dar este foarte important să existe un sistem în momentul în care expiră regula actuală. Dacă nu avem un sistem de tranziție, uh, ne vom regăsi într-o situație dificilă. În primul rând pentru că vom avea probleme de securitate reale și, în al doilea rând, pentru că nu vom avea reguli uh, comune pe piața internă. Piața internă va fi uh, distrusă. Nu o să mai putem vorbi despre un sistem unic de securitate, despre un sistem de ghișe unic în securitate. Asta nu înseamnă că regula va dispărea. Putem să avem 27 de reguli diferite care aduc complicații suplimentare pentru pasageri avem nevoie de orientări, uh, suntem gata să primim observațiile dumneavoastră și să răspundem la întrebările dumneavoastră. Vă informez de asemenea că s-au făcut foarte multe progrese din partea producătorilor. Există patru tipuri de tehnologii. Tehnologiile cele mai sofisticate de tip D au nevoie de, câtva, de ceva timp de producție, dar mm, există deja niște evoluții care ne vor permite să mergem mai departe. Totuși, va fi foarte dificil și nu este intenția noastră să avem o regulă care să se bazeze pe o anumită tehnologie. Propunerea trebuie să fie neutră, nu putem să favorizăm o anumită tehnologie, dar ea trebuie să garanteze standardele de securitate. Nu putem să uh, ne asumăm niciun risc. De asemenea, dorim să rămânem coerenți cu evoluțiile la nivel internațional și discutăm acest lucru îndeaproape cu partenerii noștri și mai ales cu Statele Unite, dar și cu Australia, Canada și alte state care de asemenea, iau în considerare evoluția acestor reguli și avem nevoie de puțin timp pentru pregătire. De aceea, la șase luni înainte de expirarea regulii, am venit în fața dumneavoastră pentru a vă uh, cere opiniile și, așa cum spuneam, în urma procedurii de comitologie, Parlamentul va avea posibilitatea să își uh, exprime poziția. Nu este un dosar de codecizie, dar este posibil ca Parlamentul să facă acest lucru în cadrul procedurii de comitologie. Rămân la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări și, de asemenea, sunt gata să ascult poziția Parlamentului, care va fi foarte importantă pentru discuțiile din 18 noiembrie cu statele membre. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Să sperăm că membrii au textul corect, real, al propunerii coordonatorilor pe care am convenit-o în această dimineață și o puteți utiliza ca referință. Vreau să spun că acest text nu este deschis amendamentelor, am căzut deja de acord asupra acestui lucru, dar sigur că puteți să vă exprimați punctele de vedere în fața comisiei pentru ca aceasta să le utilizeze. Am o listă foarte lungă de vorbitori și o să fiu foarte strict cu timpul, aveți două minute fiecare. Am o cerere de la domnul Kirchhoff de la uh, Comisia de Libertăți Civile care trebuie să plece în altă parte. Uh, Sigur că în Comisia de Transporturi noi suntem foarte amabili cu celelalte uh, comisii și atunci o să respectăm această solicitare. Nu știu dacă <laughs> gestul este reciproc întotdeauna. În orice caz, domnul Kirchhoff are dreptul să ia cuvântul primul. Are două minute începând de acum. Mulțumesc. The arch reciprocator, as well aware. Eu sunt gata să fac un gest uh, comparabil, deci dacă doriți ceva, vă rog doar să-mi spuneți și voi face tot ce pot. Eu reprezint Comisia Libe și am câteva îngrijorări pe care aș dori să le exprim. Interesul nostru aici este că trebuie să ne ocupăm de uh, drepturile de proprietate ale pasagerilor și în legătură cu integritatea călătorilor. Dreptul fundamental al Parlamentului, al um, cetățeanului trebuie luat în considerare. Care este situația? În primul rând, cred că avem un număr prea mare de cetățeni care, din uh, cauza lipsei de tehnologie și a proastei administrații, sunt puși în aceeași oală. Această idee de transfer al pasagerilor ar trebui pusă în aceeași categorie uh, cu alți pasageri. Mie mi se pare cam ridicol. Apoi, tehnologia avansează mai repede decât credem noi și nu sunt sigur că pe ce își bazează coordonatorii raportul. Însă mie mi se pare că dacă ar trebui să folosim mai multă ingenuitate, să trecem la ultimul tip de echipament și nu să uh, uh modernizăm uh, echipamentele vechi și uh, dacă dorim ca uh, cetățeanul să fie protejat cu adevărat. Mm, în legătură cu calendarul, în privința, din privința comisiei noastre, noi am dorit ca această chestiune să fie uh, tratată mai repede și mai eficient decât se propune. Uh, trebuie să spun că trebuie să mm, reducem problemele pentru consumator, pentru pasager, să știm, să informăm pe pasager, să știe că ei, că ei știu unde Uh, se află și apoi să folosim și bunul simț, pentru că știm că foarte multe aeroporturi și operatorii nu folosesc uh, bunul simț, uh, nu se folosesc noi resurse, ultima tehnologie care a apărut deja. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc. Coordonatorii vor lua cuvântul în în minutele următoare, însă voi fi necruțător cu timpul pentru că coordonatorii au vorbit deja. Matias, două minute. Da, mulțumesc, domnule președinte. Pentru noi aici sunt trei puncte importante, bineînțeles securitatea, apoi și uh, în ceea ce privește pasagerii și cum pot fi lucrurile mai ușoare pentru ei, iar al treilea lucru, tehnologia. Ne dorim aici să existe niște termene clare în ceea ce privește în cât timp se pot implementa lucrurile propuse de comisie. De aceea, propunerea este importantă pentru noi ca, în primul rând, să scurteze termenele 2010, 2014, e mai uh, acceptabil pentru noi, să nu se facă niciun fel de diferență între aeroporturi, iar în ceea ce privește tehnologiile posibile care pot fi implementate, cred că aici mai putem schimba niște lucruri în text, pentru că aici ne confruntăm cu cei care fac lobby, sunt unii care spun că acest model va apărea în 5 ani, alții spun altfel. Uh, și mai facem încă o dată un apel la Comisie. Noi avem interesul să vorbim cu aceeași voce, Parlamentul și Comisia. Altfel, putem ca să ajungem în situația în care un veto din Parlament ne duce după aprilie 2010 cu încă 27 de metode care nu ajută cu nimic pasagerii. De la regim strict, uh, pentru următorul vorbitor, Mulțumesc, domnule președinte, El Cadraui. N-am fost niciodată sub o astfel de presiune a timpului, dar încerc să mă adaptez. Eu eram pentru metoda dinainte, acum suntem în procedura de comitologie, dar așa cum spuneam și anul trecut, cred că ar trebui să eliminăm această interdicție de anul viitor, eu sunt pentru și va trebui să încercăm uh, să trecem cât mai repede cu putință și mai bine cu putință de această perioadă de tranziție. Susțin propunerea de a înlesni situația pentru pasageri după 2010, mai ales pentru cetățenii care cumpără bunuri duty-free în magazinele duty-free și care se află în tranzit pe teritoriul european. Mă întreb dacă am putea face acest lucru, uh, dar și să extindem acest regim la zborurile înspre Croația, Singapore și așa mai departe. Apoi ar trebui să ajutăm aeroporturile să se organizeze, însă ar trebui să exercităm și presiunea asupra statelor membre și asupra aeroporturilor, uh, pentru ca ele să facă investițiile necesare, astfel încât călătorii să nu mai fie obligați să își uh, pună întotdeauna lichidele în uh, valiză în calea avionului. Există acest nou sistem de scanere, se procedează cu laptopurile. Un astfel de sistem ar fi o ameliorare fără niciun fel de limitare. Ai putea să iei, de exemplu, o sticlă cu apă, apă cu tine în cabină, ar fi excelent. Aceste scanere există deja, am putea să le achiziționăm. În Statele Unite ele sunt deja folosite și, din câte am înțeles, în 2011 uh, doresc să generalizeze, să extindă sistemul. Și cred că ar trebui să ne inspirăm din modelul american. Vă mulțumesc. Mulțumesc în numele ALDE, doamna Mosa. Da Mulțumesc. Am căzut de acord la această temă. Da, ne dorim mai multă securitate în aviație și știm că regulamentul de acum nu face acest lucru. Știm de asemenea că trebuie să ne propunem țelul de a avea aeroport, o soluție practicabilă atât în aeroporturi cât și pentru pasageri și o legislație care să fie la fel pentru toată lumea. Eu cred că tehnologie se dezvoltă foarte repede, cred că acest tip de, de tehnologie va apărea mai repede pe piață decât în 8 ani și cred că nu există uh, securitate 100%. Degeaba punem în funcțiune niște aparaturi uriașe care până la urmă nu rezolvă nimic. De aici, în ceea ce privește propunerea Comisiei, cred că este bine faptul că pasagerii de, pasagerii de transfer să poată, de asemenea, să poată să-și cumpere produse de la duty free și acestea să nu fie confiscate. Bineînțeles că trebuie să fie formulate niște condiții foarte clare în acest sens. Cât despre punctul 2, așa cum am spus, cred că acest tip de va exista înainte de 2013, că acesta va putea fi implementat în aeroporturi, nu ține foarte mult ține foar, acest lucru țin foarte mult și de aparatele pe care le au pasagerii și care trebuie verificate. S-a discutat, bineînțeles, despre costuri, există echipamente care sunt foarte, foarte scumpe. Aici intervine cine trebuie să plătească pentru aceste aparate, statul sau aeroporturile și aici avem nevoie de regulamente. Thank you. <clears throat> Mrs. Foster, ECR. Doamna Foster, din partea uh, conservatorilor. Mulțumesc, domnule președinte eu o să cam stric petrecerea. Nu ne place faptul că din 2007 trebuie să trecem prin aceste controle și a fost un adevărat uh, spin în uh, picior. Și dacă ne uităm la situația adevărată, cred că ne-am bucura foarte mult și noi cei care călătorim foarte mult uh, mai ales. Și apoi o să preiau celălalt mandat. A fost foarte interesant că uh, președintele cu reprezentanții comunității științifice au ajuns la o concluzie în ce privește explozivele lichide și ne-am dat seama ce se poate face în legătură cu aceste uh, lichide. Nu încerc să sper pe nimeni, însă totuși uh, toate aceste îngrijorări sunt întemeiate. Eu am uh, Uh, lucrat pentru o companie aeriană în trecut și trebuie să vă spun că uh, mă îngrijorează măsurile de securitate. Însă nu știu cât, uh, cum putem să ne mișcăm atât de repede cum ne dorim. Nu înțeleg de ce trebuie să trecem la punctul la tip, mecanismele de tip C, când avem echipamentele de tip D. Toată lumea spune că echipamentul deci lichidele, aparatele trebuie scoase din genți. Eu nu sunt sigur că pasagerii nu vor trebui să facă coși și mai lungi datorită acestor echipamente. Dacă dorim să trecem la etapa următoare în 2010, o putem face, dar, domnule președinte, logistica unor aeroporturi intervine. De exemplu, dacă ne uităm la portalurile de securitate, va fi foarte greu să Uh, aplicăm toate măsurile. Eu sunt optimistă din fire însă, și doresc această măsură să funcționeze, dar nu cred că putem să ne permitem să impunem o soluție care nu este practică, nu este sigură și îi vom face pe pasagerii care uh, în mod normal ar trebui să călătorească normal să stea și mai mult la coadă. Vă mulțumesc! Domnul Kramer, în numele verzilor, îmi cer scuze, ar fi trebuit să luați cuvântul înaintea doamnei Foster. Lista e un pic uh, confuză, dar domnul Kramer, vă rog. Ne aflăm aici într-o situație ciudată. Am tot vorbit împotriva acestor lucruri, dar până la urmă trebuie să ne întrebăm ce, despre ce fel de securitate vorbim. Nimeni nu poate să spună cum se fac toate aceste controle. Da, am cumpărat ceva de la Duty Free, iar se ajunge la o anumită sumă și să zicem că avem 6-7 pasageri care fac asemenea cumpărături, plătesc sumele de bani, Până la urmă totul este legal, însă nimeni nu ne poate spune de ce se întâmplă astfel lucrurile s-au uh, adus noi informații și tocmai în speranța că industria va putea dezvolta niște tehnologii care să poată controla orice, orice fel de produse. Însă trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva s-a făcut deja o greșeală, dacă nu va exista și mai multă birocrație în viitor, totul va dura și mai mult timp, trebuie să știm de ce instrumente putem să ne folosim în ceea ce privește finanțarea. S-a discutat deja, se, a, se, a, se ajunge totdeauna la aceleași discuții, cine plătește statul sau, pasa, sau pasagerii. Eu cred că primul pas făcut a fost deja fals pentru că aici au intervenit și alte lucruri și de aceea avem această problemă cu informațiile și criteriile pe care ar trebui să le includem. Mulțumesc, doamna Umancol. De, din nou două minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul uh, Kramer a spus că în ultimii ani am discutat mult despre aceste chestiuni, însă nimeni nu a reușit să demonstreze că, într-adevăr, prin aceste măsuri securitatea este îmbunătățită. Anul trecut ne-am propus data de 2010. Deja ni se spune că e imposibil să terminăm până atunci. Așa că, domnule președinte, eu nu văd de ce ar trebui să alegem data de 2014 și să alegem acea tehnologie a viitorului de tip D. Dacă tot amânăm lucrurile, până la urmă ele vor fi anulate. Așa ceva nu e acceptabil. Așa că eu aș sprijini ceea ce spun coordonatorii și anume anul 2012 pentru omologare și ianuarie 2013 intrarea în vigoare. Trebuie să ne folosim de cele mai bune tehnologii pe care le avem la dispoziție și poate dacă cerem aceste lucruri chiar vor începe să se dezvolte aceste tehnologii. În ceea ce privește primul uh, punct, au existat foarte multe plângeri din partea pasagerilor uh, care fac transfer și care nu pot să ia, să ia lichide cu ei. Probabil putem găsi o problemă, chiar dacă în, o soluție, chiar dacă în anumite aeroporturi vor exista probleme logistice. Ultimul punct, Există foarte multe probleme în acest uh, moment din cauza că aeroporturile, aeroporturile implementează regulamentele în moduri diferite. Ar trebui să includem acest lucru în discuția pe care o vom avea pe acest subiect. Vă mulțumesc, domnule, domnul Pagnon. Monsieur Président, je trouve que Câteva cuvinte, pentru că s-a spus, s-au spus foarte multe. Mie mi se pare că această dezbatere e absurdă și vedem și lacunele Comisiei Europene din ultimii ani, pentru că, iată, acum la câteva luni de termenul limită, Comisia ne informează că nu a putut permite industriei, producătorilor, să se asigure că tehnologia e cu adevărat uh, modernizată. Așa cum spuneați la ședința coordonatorilor, cred că ar, fi trebuit, ar trebui să mergem mai repede decât uh, propunerea Comisiei Europene. Și, în al doilea rând, nu e vorba de laxism față de normele de securitate. Nu, trebuie să respectăm dorința tuturor pentru a evita situații ă, precum cele din aeroporturi, unde, așa cum s-a spus, apar tot felul de deficiențe și aici este nota mai negativă pe care aș dori să o aduc față de propunerea Comisiei de Transporturi, pe care am discutat la ședința coordonatorilor, pentru a evita aceste disfuncționalități, ar trebui să avem o dată unică de punere în aplicare pentru întregul ansamblu și, astfel, Comisia ar fi obligată să vină cu mai multă transparență, mai ales în uh, relațiile sale cu producătorii. Thank you, Ms. Mulțumesc, urmează doamna Plecer. Îți mulțumesc foarte mult, uh, Brian, ca și, ca și coordonator pentru LIBE. Nu e niciun secret faptul că ne-am, uh, în legislaturile precedente ne-am opus legislației acestea. Desigur, lipsa eficacității este o consecință fie că vom să vedem dacă va trebui să înlocuim măsurile care există până acum. Trebuie să spun că acest termen de aprilie 2010 mă surprinde că până atunci nu se pot rezolva lucrurile, dar e o realitate și așa cum a spus Comisia, acest uh, regulament nu va dispărea de la sine. Aș spune și eu că uh, se poate ajunge la o confuzie și mai mare și de aceea trebuie să nu facem nicio distinție între aeroporturi însă nu sunt de acord cu ceilalți coordonatori în următorul sens în ceea ce privește îmbunătățirea situației pasagerilor care fac, se află în situația de transfer, dar întrebarea e dacă se pot face aceste lucruri sau nu. Aeroporturile și companiile aeriene și mai ales în se află acum în fața unui coșmar logistic. După ce am aruncat o privire asupra acestor lucruri, trebuie să spun că, într-adevăr, trebuie să avem atenție, să fim foarte atenți și să reconsiderăm ceea ce am discutat. Tehnologia D este o opțiune, tehnologia C este o opțiune și mai bună, dar trebuie modernizată. Spun că se pot face aceste lucruri în 18 luni, dar putem să ne bazăm pe acest lucru. Dacă tehnologia de tip C poate fi modernizată și e bună pentru Statele Unite, de ce nu ar fi și pentru Europa? Colegul meu a spus deja că această trecere la un alt tip de control se va întâmpla în 2011, dar atunci mă întreb ce mai așteptăm noi. Poate cineva să-mi explice, fie că vorbim despre tehnologii de tip C sau de tip D, e vorba despre uh, ev despre evaluare de impact făcută de către comisie pe baza care am putea să luăm o decizie. Vă mulțumesc! Mulțumesc, puteți să respirați acum. Doamna Duron din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. În continuitatea celor spuse de eh, domnul Kramer, Cred că în momentul în care trebuie să evaluăm un sistem înainte de a implementa un altul, e bine, atunci trebuie să uh, ne punem niște întrebări. În 2001, când am instaurat regula privind obiectele ascuțite sau care taie, uh, era în uh, urma atentatelor de la 11 septembrie. A doua decizie, de asemenea, a fost luată la mai mulți ani, tocmai în urma unor evenimente uh, tragice. Uh, trebuie să ne asigurăm că există o protecție adevărată pentru pasagerii traficului aerian și este momentul să ne punem aceste întrebări. Acum, dacă, uh, avem sau nu capacitatea de a obliga industria să se uh, transforme. Oricum, Comisia trebuie de asemenea să aibă capacitatea să se întrebe asupra rațiunilor, alegerilor sale, uh, gândindu-se la produsele care sunt stocate la aeroport, costurile în termen de timp, de locuri de muncă, de uh, avioane ratate ei bine, toate costurile acestor controle, fie că avem un sistem C, D, E, F sau G, în orice caz, ideea este că vom prelungi și mai mult acest timp de așteptare prin controlul anumitor lichide. Și așadar, este, astăzi este ocazia să ne um, punem întrebarea uh, dacă există un adevărat echilibru între uh, ceea ce dorim să obținem și costurile uh, pe care le uh, implică acest proces. Să nu uităm că lichide există și în valize, există și deci, în bagajele pe care le dăm la cală. Așadar, cred că este momentul să facem o adevărată evaluare a raportului între securitate, costuri-beneficii, înainte de a continua cu alte, cu alte procese, cu alte termene. Mr. Van Dalen. Mulțumesc, domnul Van Dalen. Voorzitter, ik heb natuurlijk goed geluisterd naar wat de Mulțumesc. Am ascultat cu foarte multă atenție, însă în ceea ce privește pasagerii în tranzit, nu am înțeles foarte clar că există trei aeroporte, aeroporturi care vor avea mari dificultăți, Viena, Berlin și Amsterdam în acest caz, din cauza inspecțiilor uh, care se fac la uh, poarta de îmbarcare, înainte de îmbarcare, pasagerii în tranzit pot să se uh, amestece cu ceilalți și vor fi cozi imense în aceste aeroporturi. Va trebui să luăm niște decizii dificile, dar trebuie să ne gândim și la consecințele acestor decizii. În al doilea rând, dacă fie că există sau nu echipamente de tip C, înțeleg că echipamentele de tip D vor fi disponibile în câțiva ani și cred că uh, între timp, trebuie să avem cel puțin echipamente de tip C și, în al treilea rând, uh, o întrebare. Care este obiectivul acestei dezbateri? Putem foarte bine să vorbim între noi, dar lucrurile se vor desfășura așa cum se desfășoară în prezent și nu știu dacă va ieși ceva din această dezbatere. Aș vrea să mă uit însă la acest text, dar mă întreb, putem să facem ceva cu el? nu cred că puteți să fiți de acord la o întâlnire și după aceea la altă întâlnire să ziceți că nu sunteți de acord. Este o problemă a dumneavoastră. Ați fost la, la întâlnirea coordonatelor și nu ați spus nimic despre acest text. Am înțeles că sunteți de acord, iar acum spuneți că nu sunteți de acord. Uh, domnule președinte, vroiam doar să-mi uh, exprim punctul de vedere. Vă veți exprima punctul de vedere atunci când uh, președintele vă permite să vă exprimați punctul de vedere. Doriți să vă exprimați punctul de vedere? Nu. Sirana? Ich stelle mir in der Wortmeldung eigentlich... În ceea ce privește această situație, va trebui să discutăm despre ele după ce vedem tot ce s-a făcut. Există acești pasageri care sunt în tranzit și, într-adevăr, pentru ei vor exista probleme, dar trebuie să vedem în principal ce se va întâmpla în viitor. dacă vom hotărâ și vom acționa cât de repede se poate să acționăm, totuși va mai dura încă trei ani și toată această problematică va lua și mai mult timp, de aceea este foarte important să începem să discutăm de cei implicați, pasageri, aeroporturi, companii aeriene, să le spunem că vine un nou regulament, că acesta va fi obligatoriu și că trebuie, trebuie aplicat în mod corespunzător. Situația trebuie să fie uh, la fel în viitor în aeroporturi, pentru că acum în fiecare aeroport se acționează în mod diferit, nu pot să mai existe aceste diferențe și poate că aici putem interveni și îmbunătăți situația. În anul 2006 s-a făcut regulamentul la interzicerea, cu privire la interzicerea lichidelor. Acum, până în 2009, a, trebuia să fie deja clar că vom avea nevoie de noi echipamente. De ce a durat atât de mult timp? De, de, de ce avem acest regulament în care ni se spune cum ar trebui să arate lucrurile, dar e nevoie de aceste tehnologii și acum trebuie să punem uh, presiune pentru a se respecta termenele care există deja acum. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Bolșcort. Doamna, mă scuzați. Da, gender screaming screen, uh, în comisie. Uh, stimați colegi, am o întrebare pe care vreau să o adresez comisiei. mă întreb ce interese intră aici în joc. Intră oare în joc interesele aeroporturilor, ale pasagerilor care au de suferit și pun această întrebare din două motive. În primul rând, am auzit de probleme foarte grave de securitate. Comisia a spus că nu ne permitem să ne asumăm riscuri, dar să-mi spună mie cineva de ce de pe un zbor până în Panama nu a existat niciun fel de regulament cu privire la ce lichide pot să duc cu mine. Dacă aș fi mers până în Amsterdam, aș fi fost verificată. Însă, din Panama până în Amsterdam sunt 12.000 de kilometri. În acest caz, lichidele sunt sigure? În al doilea rând, tehnologia. Am auzit aici uh, niște contradicții. Spuneți pe de o parte că tehnologia nu e disponibilă, dar industria ne spune că tehnologia există și că americanii au comandat deja noile echipamente. Așa că mie eu sunt foarte confuză, vreau răspunsuri clare din partea comisiei. Domnul Pascal. Da, domnule președinte, voi încerca să vorbesc atât de puțin cât îmi cere președintele, nu vreau să uităm un lucru. Aceste versiuni, oricât de nepopulare ar fi, sunt rezultatul acțiunilor teroriste. De multe ori părem să, discut, părem să discutăm doar despre uh, faptul că pasagerii sunt cei care au de suferit aici, dar cred că trebuie să avem grijă și să nu avem discursuri populiste, dar într-adevăr trebuie să evităm tot ce pasager... Trebuie să evităm aceste probleme, dar până în aprilie 2010 trebuie să luăm o decizie și acest lucru trebuie făcut prin comitologie. Trebuie neapărat să facem acest lucru, domnule președinte. Trebuie de asemenea să ținem minte că uh, amenințarea teroristă nu a dispărut. Nu putem să le spunem teroriștilor că noi în Europa suntem incapabili să aducem inovații, să venim cu noi metode pentru a face, pa, face față acestor pericole. Trebuie să negociem cu Comisia astfel încât înainte de sfârșitul lunii aprilie să avem un sistem care să țină totuși cont de faptul că nu a dispărut amenințarea teroristă. Urmează domnul Higgins. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că sunt de acord cu ultimul vorbitor și cu doamna Foster la sfârșitul, în final, nu trebuie să ne gândim la inconveniente, ci la securitate și uh, amenințele la adresa securității nu vor um, dispărea. Dacă Statele Unite au aprobat echipamente de tip C, atunci trebuie să fim conștienți că în Europa putem avea un uh, regim și mai uh, rigid, însă Însă dacă călătoriți în Statele Unite veți vedea că regimul lor de securitate depășește orice ne putem imagina aici. Din punctul de vedere al domnei Foster, are dreptate, uh, vor fi coți și mai mari la aeroporturi. Este clar, se va pierde și mai mult timp. Uh, și mai, corzile și, vor fi și mai lungi și mai multe inconveniente. Am petrecut foarte mult timp lucrând pe securitatea în uh, aeroporturi și cred că această problemă este extrem de importantă. Mai doresc alți membri să ia cuvântul. Vă dau un minut să reinterveniți din nou despre securitate. Am uh, discutat despre aceste lucruri, am discutat despre tipul C și că se folosește în SUA, dar nu e total corect. Am ajuns, uh, oare ar trebui să schimbăm o cifră, să spunem că în, 2000, în 2012 vor exista, se vor folosi să nu se aleagă exact între D și C, ci scopul să fie ca în 2012 să se aleagă acele echipamente care asigură siguranța pasagerilor. Alegem tipul C? Ok. A încheiat toată lumea? Da. Permiteți-mi să spun ceva. Am vorbit cu producătorii și uh, unul din producători se află chiar în circumscripția mea și în circumscripția doamnei Foster și am vorbit cu uh, reprezentanții principalilor producători. Cu toții ne-au spus că tipul de are nevoie de cel puțin 5 sau chiar 7-8 uh, ani pentru a fi uh, produs. Deci nu, se va, nu va apărea pe piață mai devreme de atât. Pentru moment avem echipamente de tip C, iar echipamentele de tip C nici ele nu sunt gata deja, dar se consideră că în anul următor um, vom avea la dispoziție echipamente de tip C care vor fi um, actualizate, vor fi îmbunătățite, iar Statele Unite implementează aceste echipamente de tip C îmbunătățite. Deci nici Statele Unite nu au o dată precisă când vor putea implementa aceste echipamente, deși consideră că acest lucru s-ar putea întâmpla în 2011. Deci să fim foarte clari pe tipul C și tipul D. tipul de orice am face noi nu este gata înainte de 5 ani, iar uh, tipul ce îmbunătățit este disponibil în următorii ani și pe asta lucrează și americanii. Așa că voiam ca membrii să mm, înțeleagă foarte clar despre ce vorbim aici. De aceea, paragraful 2 are exprimarea pe care o are în text avem nevoie de, aceste, de existența fizică acestor echipamente înainte ca ele să poată să fie implementate. Sigur, de aceea paragraful este puțin mai uh, vag. Am vrut să vă explic acest lucru pentru a înțelege poziția coordonatorilor. Am avut o discuție foarte lungă ieri în uh, reuniunea coordonatorilor și de acolo a reieșit această poziție, uh, poziție care este diferită de cea inițială, tocmai pentru că aceasta este situația. În ceea ce privește rolul nostru de luare a deciziilor, de altfel nu avem un rol de luare a deciziilor în acest moment. Rolul nostru de luare a deciziilor este să spunem da sau nu la ceea ce ne-au uh, prezentat experții comisiei în urma procedurii de comitologie, iar eu încerc să vă dau acum o posibilitate să vă exprimați punctul de vedere. Chiar dacă unii dintre dumneavoastră consideră că este o pierdere de timp, aș fi putut foarte bine să spun că acest subiect este pe procedura de comitologie și să-l discutăm în cadrul procedurii de comitologie. Dar m-am gândit că aveți ceva de spus și am vrut de asemenea să dau și colegilor de la Comisia pe Libertăți Civile uh, posibilitatea să se exprime. Sigur că ne exprimăm în reacție la ceea ce a spus Comisia. Dacă și cu toată lumea este de acord că nu, uh, poziția Comisiei nu este cea mai bună și dacă vom spune Comisiei acest lucru, trebuie să le spunem și pe ce să se concentreze. Dar dacă Comisia decide să ignore poziția noastră, asta este. Dacă grupul de experți decide, decide să ne ignore poziția, este dreptul lor. Dacă uh, iar până la urmă noi vom uh, accepta sau vom respinge propunerile lor. Deci aș vrea să înțelegeți foarte clar care sunt uh, atribuțiile dumneavoastră, uh, atribuții care nu intervin în realitate în acest moment, ci intervin într-un moment viitor. Însă am vrut să vă dau ocazia să aveți o dezbatere cât mai completă cu Comisia și în, cu grupul de experți. Bine, 30 de secunde apreciez foarte mult că ne-ați dat uh, ocazia să vorbim, sunt membra în ambele comisii, dar aș vrea să-mi răspundeți la întrebarea privind decizia dumneavoastră și decizia coordonatorilor legată de pasagerii aflați în uh, tranzit. Într-adevăr, un uh, aeroport se va confrunta cu mm, probleme logistice și în aeroportul uh, Schiphol din Amsterdam când ne uităm când ne uităm la dimensiunea aeroporturilor, cu tot respectul față de Viena și alte aeroporturi, uh, problema este într-adevăr la Schiphol. Am înțeles că este necesară dezvoltarea tehnologiilor și de asemenea este necesar ca aeroporturile să aibă timp să se adapteze la situație. Uh, problema aici nu este ce se va întâmpla cu aeroportul Schiphol. Foarte cinstit, acest aeroport a, a cheltuit foarte mulți bani anul trecut uh, pe achiziționarea de aparate și nu mai vrea să facă același lucru iarăși și peste trei ani. Reclamațiile din partea aeroportului nu vin neapărat uh, pe partea de securitate, uh, Iar noi trebuie să ne concentrăm pe partea de securitate tocmai și nu pe modul în care ea afectează aeroportul de la Manchester sau un alt aeroport. Acestea sunt uh, uh, considerații generale, iar experții tehnici vor vedea în ce măsură acestea sunt fezabile. Ei ne vor spune dacă este posibil sau nu. Nu intrăm în problemele individuale ale aeroporturilor. Problema aici este de control amănunțit față de controlul general. Problema pare și mai gravă în America și totuși au decis să o ia în serios atunci când au introdus echipamentele de tip C îmbunătățite. Cea mai mare problemă pe care am avut-o, mai ales din partea Comisiei de Libertăți Civile, uh, este că oamenii considerau că uh, li se furau cumpărăturile pe care le făceau în uh, magazinele duty free și atunci nu poți să ai ambele. Ce încercăm să facem este să ne asigurăm ca pasagerii care sunt în tranzit să aibă o, un parcurs mai uh, ușor, să fie un parcurs facilitat. Uh, dar, în final, considerațiile noastre trebuie să se bazeze pe, uh, pe acest obiectiv, și anume pasagerii care au achiziționat în mod legal uh, produse în magazinele duty-free să nu se regăsească în situația de a le pierde, tocmai pentru că trec prin uh, aeroporturi, sunt în tranzit în aeroporturi din Uniunea Europeană. Uh, Însă acestea sunt numai niște sugestii, noi nu avem nicio putere de, le, de a le uh, aproba sau nu. Știu că se va întâmpla așa, doamna Latford. I'm really sorry. Ce scuze, domnule președinte. Am ascultat uh, ce spuneați, am citit uh, și documentul. Suntem siguri sau sunteți siguri că problemele logistice, deci de a face diferența între pasagerii în tranzit și ceilalți, pot fi rezolvate ne asigur, suntem siguri că nu pot apărea lacune de securitate dacă facem o diferență între pasagerii în tranzit și ceilalți pasageri? Președintele, într-adevăr, dacă ne uităm la propunerea comisiei, problema e mai deschisă. Eu nu sunt sigur de nimic. Eu nu sunt un expert în domeniul securității, însă aștept să văd ce ne spun uh, experții în domeniul securității față de propunerile noastre. Noi le cerem să analizeze problema pasagerilor în tranzit cărora li se confiscă lichidele, pentru că considerăm că e vorba de un furt Uh, cu acte în regulă. Deci asta le cerem experților. Doamna Vortman-Col, mulțumesc, domnule președinte. Ați deschis această dezbatere, ne spune să vorbim 30 de secunde. Ar trebui să ne uh, limităm la ea, nu ar trebui să intrăm în detaliile tehnice. Scopul nostru este foarte clar și așteptăm ca experții să ne dea avizul lor și apoi să discutăm. Haideți să, uh, să nu uh, complicăm situația. Mulțumesc pentru această propunere, pentru că va trebui să luăm o decizie doar când experții ne vor comunica avizul lor toate la timpul lor. Domnul Caiac. Mulțumesc foarte mult! Aș dori să spun că salut toate comentariile care au fost făcute. A fost o dezbatere foarte importantă. Aș dori să subliniez o serie de aspecte și, așa cum s-a spus, eu o să transmit comitetului nostru observațiile de la Parlamentul European. În primul rând, aș dori să vă reamintesc, așa cum s-a spus, unde se află originea acestui regulament. În urma amenințării teroriste s-a ajuns la concluzia că e nevoie de un regulament. Amenințările au dus la procese în Regatul Unit, procese care sunt publice, pe atunci era foarte greu și a fost uh, un complot ca șapte, uh, în urma căruia urmau să uh, fie uh, explodate șapte aeroporturi în urma explozibilelor fabricate pe bază de lichide. Amenințarea continuă să fie, să fie în vigoare în Europa, în alte regiuni din lume, care au adoptat aceleași reguli. Primul aspect. Al doilea aspect. Obiectivul nostru este să încercăm să schimbăm sistemul cât mai repede cu putință. Obiectivul nostru este să reducem neplăcerile, să simplificăm, să găsim un sistem mai bun, să avem tehnologia pentru a rezolva problemele, problemele pentru că nimănui nu-i plac neplăcerile. E o regulă pe care o avem în Uniunea Europeană, dar și în alte regiuni din lume, pentru a face față acestei uh, amenințări. Al treilea aspect – este adevărat că informațiile pe care le-am primit erau că până în 2010 tehnologia va fi în vigoare și trebuie să recunosc în fața comisiei dumneavoastră că informația din partea statelor membre, a producătorilor, din partea tuturor părților implicate, era că tehnologia va fi în vigoare. Tehnologia nu e disponibilă nici în Europa, nici în Statele Unite și nici în altă țară. A fost o eroare toate țările care au adoptat aceste reguli au uh, căzut în această capcană. Uh, îmi pare rău că s-a făcut această greșeală pentru că vă dați seama ce s-ar fi întâmplat dacă în 2010 ar fi trebuit să eliminăm complet uh, sistemul actual. Mă întrebați dacă Statele Unite sunt gata. Statele Unite vor testa în următoarele 18 luni această tehnologie. Nu, nimeni nu este gata deocamdată. Așa stau lucrurile. În legătură cu tehnologia, Cred că domnul Simpson a explicat foarte bine cum stau lucrurile. Avem patru tipuri de tehnologie. Tipul A, se deschide sticla, se verifică conținutul său, dacă e explozibil, trebuie uh, procedat la fel cu toate sticlele. Tipul B, nu se deschide sticla, uh, sticla trebuie introdusă într-un aparat. Tipul C e tehnologia existentă care poate fi modernizată și care ar permite mașinii să facă și mai mult. E tehnologia care are uh, cel mai mult potențial, tipul de scanarea uh, lichidelor fără ca ele să fie scoase din bagaj. Însă mai uh, trebuie să treacă timp până când ea să fie uh, disponibilă și sunt obligat să vă dau și această informație. Ce propunem noi? Și trebuie ca experții să discute această propunere, e adevărat. Ce propune Comisia? În primul rând, să găsim o soluție pentru pasagerii în transfer, în tranzit. Uh, să nu le confiscăm lichidele imediat. Mă întreb dacă acest sistem e complicat de pus în aplicare. Pasagerii în tranzit din țările terțe, deocamdată, uh, pierd lichidele, li se, conflictă, li se confiscă lichidele cu două excepții. Dacă vii din Croația sau din Singapore, nu e așa, pentru că avem un acord internațional cu aceste state. Și aeroporturile pot să identifice pasagerii care vin din Croația și din uh, Singapore și deci lor nu ni se confiscă lichidele. Noi însă dorim să evităm confiscarea bunurilor tuturor pasagerilor și unele state membre ne imploră să schimbăm situația pentru pasageri în tranzit. În al doilea rând, în 2012 propunem identificarea unei uh, soluții pentru aeroporturile cele mai mari și cred că e posibil. Am discutat acest lucru cu uh, deputații pentru aeroporturile mai mici spuneam că am putea merge până în 2014, dacă au nevoie de 2 ani în plus. Dacă putem uh, să mutăm datele, cu cât o facem, cu atât mai uh, bine, dar trebuie să o facem cu seriozitate, în mod responsabil și să ne asigurăm că securitatea e respectată. Nu schimbăm datele doar de amorul artei. Dacă condițiile de securitate nu sunt întrunite, nu avem cum să o facem. Însă, voi uh, raporta la comisie că toată lumea dorește că uh, să avem un sistem și poate că ar fi bine să avem o singură dată. Până la urmă va fi bine să avem termene limită, să spunem că cel mai târziu până când aeroporturile care pot să treacă la noile, noul sistem mai repede să primească stimulente. Cum? Comisia e gata să anunțe că aeroporturile care sunt gata să pună în aplicare o tehnologie, să informeze pasagerii și astfel vom putea ajunge la o soluție uh, mai rapidă, dar totuși e nevoie de tehnologie înainte. De asemenea, suntem gata să discutăm posibilitatea unei revizuiri dacă se ajunge la un sistem inter- internațional. Dacă Statele Unite adoptă prime acest sistem, nu noi vom fi cei care spunem că uh, uh, întârziem punerea lui în aplicare. Noi suntem în contact strâns cu omologii noștri americani. Discutăm uh, această problemă. Europa e pionieră în acest domeniu. Noi facem presiuni pentru ca reformele să intervină. Altele țări au rezervare, unii spun, alte țări spun că au un sistem uh, care se aplică și că pasagerii s-au obișnuit. Noi nu suntem de acord cu acest principiu. Noi considerăm că trebuie să găsim o soluție tehnologică cât mai repede cu putință. În ce privește testarea operațională, Trebuie să vă informez că au fost înregistrate progrese considerabile, lucrurile se mișcă foarte repede, producătorii fac eforturi, însă și ei au nevoie de claritate. Ne întreabă dacă regulile vor fi aplicate la infinit. Trebuie ca, în fine, să stabilim un termen limită pentru că astfel le vom permite să aibă claritatea necesară pentru ca Uh, echipamentul să poată fi comercializat, dar trebuie ca și echipamentele să fie autorizate de către state și să fie uh, puse în aplicare. E o provocare pentru noi. Și, în fine, aș dori să subliniez un aspect foarte important la care se referea și domnul președinte. Parlamentul European va putea să își exprime avizul asupra sistemului final, pentru că am discutat acest lucru cu experții de securitate. În 18 noiembrie ne vom întâlni pentru o dezbatere în procedura de comitologie și în urma acestei dezbateri avem un termen limită de 3 luni în care Parlamentul poate să își dea acordul sau poate să respingă uh, acest dosar. Noi dorim să evităm respingerea și dorim, deci, să uh, includem și observațiile noastre. Simplificarea, adoptarea celei mai bune tehnologii, uh, soluția logistică pentru pasagerii în, trans- în tranzit. Să vedem dacă putem să punem în aplicare acest sistem în modul cel mai eficient posibil. Va fi de asemenea o informare pe, cu privire la drepturile pasagerilor, uh, accelerarea procesului, dar trebuie să avem un sistem în vigoare. Dacă sistemul nu intră în vigoare și dacă nu avem o soluție alternativă, sperăm că alternativa va fi o îmbunătățire, ne vom confrunta cu o problemă gravă și de aceea domnul comisar Tajani a insistat că chiar înainte de a avea comitologia, să avem un schimb de vederi pe care domnul comisar pune mare preț pentru că ne-ați furnizat informații foarte importante. Discuția cu statele membre va fi foarte dificilă, dar în urma contribuției dumneavoastră voi transmite informațiile comitetului și vom încerca să avem o, să obținem o soluție echilibrată pentru a îmbunătăți situația actuală. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule Caiaca. Următorul punct, următorul punct de pe ordinea de zi este prezentarea unei note de sinteză, impactul crizei economice asupra sectorului transporturilor aeriene în Uniunea Europeană. Doamna Macario și domnul Van de Vort sunt în sală. Doamna Foster. Îmi pare rău să vă întrerup, domnule președinte. N-am primit această notă de sinteză. Am încercat să o obținem, dar ni s-a spus că nu e disponibilă. Nu va fi disponibilă până la începerea ședinței. Eu n-am văzut niciun fel de notă de sinteză în calitate de membru al acestei comisii. Îmi place să cred că această notă de sinteză sosește deja în sală. Nu știu dacă era gata înainte sau nu. Ei nu trebuie decât să-și prezinte acest raport, deci... Point of order. Solicitare de respectare a regulamentului, domnule președinte. Sigur că se fac eforturi, Dorește să ne prezinte în față, ă, această notă de sinteză la comisia noastră. Dorim să, doresc să ne pună punctul lor de vedere. Însă s-ar putea ca unii deputați să dorească să dea un feedback și, sincer, nu cred că e procedura obișnuită ca această notă de sinteză să ne fie distribuită chiar când începe dezbaterea. Am solicitat secretariatului această notă și aș dori să eh, li se amintească experților că dacă doresc, doresc să discutăm ceva, ca deputații să primească cu zi înainte sau cel puțin în dimineața zilei respective să aibă documentul pentru ca dezbaterea să fie cu adevărat fructuoasă. Mulțumesc, domnule președinte. Okay, I take that on board. We will... Ținem cont de această sugestie, transmitem uh, observația secretariatului pentru a ne asigura că cei care fac prezentări în fața comisiei noastre trebuie să transmită documentele deputaților în timp util. În timp util nu înseamnă cu un minut înainte de începerea discuției ținem cont de solicitarea dumneavoastră. Vă rog să trecem la prezentare. Maybe better go on the, the two on the end, yeah? Okay, if we look to say 15 minutes for the presentation. Să alocăm 15 minute prezentării, iar apoi va urma sesiunea de întrebări și comentarii. Să sperăm că până atunci membrii vor fi apucați să citească o parte din document. We're ready when you are. Okay. Suntem gata când sunteți și dumneavoastră gata. Vă rog să deschideți și microfonul. Ok, hartelijk eh, dank, voorzitter, voor eh, de... Mulțumesc mult, domnule președinte, vă mulțumesc că eh, ne permiteți să vă prezentăm acest document astăzi. Vom încerca să facem acest lucru în cât de scurt timp posibil și de asemenea să răspundem la întrebările pe care le-ați putea avea. Ce conține acest uh, raport? Are cinci părți. Are o introducere, președintele. Cei care doresc să povestească, vă rog să faceți acest lucru afară. Eu nu mai vreau să existe întâlniri paralele cu reuniunea noastră, deci orice aveți de discutat afară. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Conținutul raportului e în felul următor. Există o introducere, vă vom spune câte ceva despre structura industriei aeriene. Suntem cu toții, o cunoaștem cu toții, dar nu o prea luăm ca atare. Vom uh, urmări de asemenea tendințele din trecut, din trecutul apropiat, apoi vom încerca să vă dăm o evaluare a impactului crizei și de asemenea să vedem care sunt implicațiile, iar apoi vor urma o serie de propuneri. Dacă urmărim consecințele crizei și am mai vorbit despre aceasta, unele idei sunt recurente, există un număr de idei pe care vreau să le accentuez și anume scăderea cererii în ceea ce privește transportul aerian. Foarte multe companii aeriene au anticipat acest lucru pentru că și-au redus oferta de zboruri unele chiar de la 15 până la 25 de procente. Unii au s-au schimbat aici uh, lucrurile în ceea ce privește transportul, unii au uh, fuzionat pe anumite rute, se pot observa efectele crizei și în ceea ce privește profitul. A existat o scădere foarte rapidă a profiturilor. Acest lucru înseamnă că a existat o schimbare și în strategia companiilor aeriene pe piață. Rezultatul acestei strategii e că se, se, lucrurile se vor concentra și mai mult în viitor. Am spus toate acestea doar ca să vedeți cine sunt actorii implicați în industria transportului aerian. Criza cu care ne confruntăm acum duce la o reducere foarte mare a numărului de pasageri, a scăzut cu de la 15 la 25 de procente, iar în ceea ce privește transportul de marfă și aici se înregistrează scăderi putem să observăm că toate aceste sectoare sunt afectate. În uh, imaginea pe care o vedeți acum pe ecran, puteți să vedeți variabilele, astfel puteți să înțelegeți cum s-a dezvoltat transportul. Ceea ce observăm aici este o variație considerabilă în ceea ce privește producția industrială și de asemenea și în ceea ce privește vânzările um, în detai. Da, se observă de asemenea și graficul pentru marfă. Față de ce se întâmplă acum 50 de ani, când uh, transportul uh, era pe același, pe picior egal cu restul economiei în ceea ce privește creșterea, acum putem să observăm că această relație nu există în momentul de față. În ceea ce privește transportul de marfă, acesta nu merge pas cu pas cu producția industrială. Trecem la următoarea, la următoarea imagine. Aici puteți observa uh, datele înregistrate de IATA, o comparație între anii 2009 și 2008 în diferite zone ale lumii. Puteți de asemenea să observați uh, cum au variat aceste cifre pentru diferitele companii aeriene. Puteți observa de asemenea și numărul de locuri care au fost ocupate în avioane. La fel și în, în ceea ce privește tonajul. Dacă ne uităm la numărul de pasageri pe kilometru, se poate observa că cifrele au scăzut față de anul 2008, și asta s-a întâmplat în toată lumea. În ceea ce privește locurile ocupate, și acestea au scăzut cu 3,9% față de valorile pe care le aveau în 2008. Dacă vedeți acest, observați că aceste cifre sunt uh, în strânsă legătură cu criza economică. Să vedem uh, acele regiuni din lume care se dezvoltă mai rapid acum. Dacă ne uităm în aceste zone a lumii, observăm că, de fapt, aceste zone sunt mult mai populate. Așa că acolo scăderea în sectorul transportului nu a fost atât de mare. Aici puteți observa Uh, ce se întâmpla cu transportul de pasageri, tot așa între anul 2008-2009. Tot acolo puteți observa felul în care piața a fost afectată de la un an la celălalt. puteți observa că există diferențe între cifre în ceea ce privește transportul de pasageri și de marfă. Să trecem pe pagina următoare. Aici putem vedea o confirmare a ceea ce tocmai am văzut. Se poate observa uh, variația PIB-ului între anii 1990 și în 2008 în diferite regiuni de pe glob. Aici puteți observa relația între creșterea PIB-ului și a transportului aerian. cifrele dinainte, cifrele merg în paralel cu cele din PIB. Acum le puteți observa împreună într-un set de diagrame. Următoarea pagină. Aici puteți observa diferitele efecte ale crizei. Majoritatea acestor fenomene nu au avut ca punct de plecare criza, ci, ci criza este cea care le-a adâncit și mai mult. Ele existau deja. Ce vedem aici sunt diferitele efecte ale crizei asupra transportului aerian de exemplu felul în care s-au format diferite alianțe, consolidări și de asemenea cum au acționat actorii de nișă. Așa cum am spus, aceste lucruri s-ar fi întâmplat oricum, dar ele au fost agravate de criză. Pe rândul 2, avem privatizarea și, de asemenea, faptul că nu mai există um, avioane sub pavilion. Este din nou un fenomen care a fost agravat de criză pentru că au intervenit guvernele statelor. Apoi există um, influența achizițiilor peste granițe, mm, diferite companii aeriene sau uh, au fuzionat cu alte companii aeriene. Putem de asemenea să ne întrebăm dacă companiile low cost vor supraviețui crizei, cum se vor comporta ele în acest moment. Așa cum bine știm, ele trebuie să lupte cu această criză. Este de asemenea un fenomen care ar trebui evaluat să vedem care este dinamica pe piață și cum ar putea să supraviețuiască aceste companii chiar și pe timp de criză. Au existat de asemenea noi intrări pe piață și acest fenomen este legat de creșterea agresivității pe piață. Unele companii devin din ce în ce mai creative în ceea ce privește ofertele și campaniile de publicitate pe care le, am, le au. De asemenea, influența guvernelor s-a schimbat pe timp de criză. Observăm o creștere în volabilitatea uh, pieței de transport de marfă. Se observă de asemenea o, de- o diversificare a produselor oferite, apar tot mai multe companii de nișe și se oferă noi produse. A existat de asemenea o creștere în folosirea de capital străin. Faptul că au existat foarte multe falimente și de asemenea uh, mai multe probleme care au apărut, a, crescu, a scăzut și rata angajării în acest sector. Să trecem acum pe următoarea pagină. Aici putem observa câte locuri de muncă au fost pierdute. Puteți vedea că în februarie anul 2009 la compania SAS s-au pierdut aproximativ 8600 uh, de slujbe. Au avut la începutul anului 23.000, uh, la Virgin Atlantic s-au pierdut 600 de locuri de muncă, la Ryanair 200 de locuri de muncă. În aprilie la Air France a pierdut 3.000 din 100.000 de locuri de muncă. Mai puteți de asemenea să observați care sunt cifrele și pentru alte companii aeriene, spre exemplu Lufthansa și așa mai departe. Un drital slides Am uh, adăugat aici trei slide-uri care să vă arate câteva aspecte importante care trebuie monitorizate. Primul, pe stânga, deci pe prima coloană în stânga aveți uh, problema și apoi uh, următoarea coloană prezintă consecințele potențiale și în final ne uităm la efectul crizei, care este însă descris mai uh, detaliat în nota elaborată de noi. Este vorba despre ceea ce s-a întâmplat în lunile și anii cei mai recenți, și anume concentrarea. Uh, riscul pe termen lung este să avem un fel de dominanță pe piață și o utilizare a acestei dominanțe, poate nu în general, dar în mm, sfere specifice, care este efectul crizei ca rezultat al dezvoltării și al nevoilor de recapitalizare a companiilor aeriene, mai ales în ceea ce privește capitalul grupurilor mai mari, s-a accelerat uh, tendința de uh, concentrare. Și un alt rezultat al crizei este să, uh, o dificultate de demarare a piețelor de nișă în primele două trimestre, numărul de linii aeriene care s-au lansat a scăzut foarte mult. De exemplu, uh, sau, sau uh, multe dintre ele s-au închis, cum este exemplul liniei care lega Frankfurt. În ceea ce privește privatizarea, vedeți o tendință similară. De exemplu, pe piața um, pe piața serviciilor de Uh, gestionare a bagajelor, aici se limitează la două, trei uh, astfel de organisme și tendința este de consolidare. trebuie să vedem care este situația acestei piețe la nivel european și am văzut că pe piața europeană există numai 6-7 companii concurente. Uh, s-au realizat fuziuni și achiziții transfrontaliere, dar și aici vedem aceeași mișcare de consolidare. Exemplul Lufthansa, care a achiziționat uh, acțiuni de la parteneri minori, în uh, dorința de consolidare. Uh, efectul este de accelerare. Același exemplu Lufthansa, strategia Lufthansa însă nu uh, se regăsește peste tot. De exemplu, în Zurich se concentrează uh, pe cele trei linii aeriene care funcționează acolo, dar nu fac același lucru cu Austrian Airlines și cu celelalte filiale. Acum piața low cost. E și aici actorii de dimensiuni mai mici dispar. Un exemplu este concentrarea. De asemenea, actorii de dimensiuni mari rămân destul de limitați, cum este Ryanair. tendința eh, recentă este următoarea, și anume frontiera între fostele companii low cost și companiile, restul companiilor devine din ce în ce mai vagă. Um, exemplu Ryanair și caracteristicile produselor low cost eh, Ryanair uh, își schimbă strategia, are zboruri din ce în ce mai lungi, de exemplu de la Bruxelles la, în insulele Tenerife, încearcă să concureze celelalte companii aeriene și să intre pe alte piețe. Intrăm acum în subiectul falimentelor. Uh, este de înțeles că această tendință de falimentare va continua în următoarele luni din cauza nevoii de capitalizare a unor companii mari și aici uh, avem consecințe potențiale, cum ar fi consolidarea și uh, riscul de mm, abuz uh, prin crearea unei poziții dominante pe piață. În ceea ce privește noi intrați pe piață, probabil că va fi mai ușor să intri pe piață în viitor pentru companiile aeriene, însă riscul este de a avea o politică de prețuri uh, agresivă. Uh, următorul slide. Uh, în acest slide putem să vedem unul din aspectele cele mai grave în acest sector în următorii ani. Este vorba despre introducerea schemelor de comercializare a emisiilor. Aceste scheme vor avea un rol important în transporturi. Și un alt aspect care va afecta piața este volatilitatea extrem de mare a pieței de transport de mărfuri pe calea aeriană riscul fiind restructurarea completă a pieței de transport de mărfuri aerien, pe calea aeriană. De asemenea, se va înregistra o creștere a utilizării capitalului uh, străin, un efect care este legat de introducerea pe piață a schemelor de comercializare a emisiilor și care va aduce la rândul său riscul unei unor concentrări și mai mare, uh, unei concentrări și mai mare, îmi cer scuze, în interiorul unor grupuri uh, mari. Și un alt element aici este schimbarea tehnologică, evoluția tehnologică care va afecta și a piața. Companiile vor încerca să um, introducă noi tehnologii. piața de transport aerian de mărfuri se schimbă și unul din efectele crizei este fragilitatea acestei industrii care va fi afectată de criză. În și ca urmare vor încerca să caute alte piețe și alte produse uh, Deci piața de transport de mărfuri pe caleriană se va afla sub tensiune și va încerca să recurgă la alte moduri de transport intermodal. Va exista în continuare o distinție foarte clară între companiile care propun servicii de transport de mărfuri și companiile care propun servicii de transport de pasageri pe care aeriană. Deși va exista un proces de uh, fertilizare încrucișată din cauza concurenței companiilor uh, aeriene de tip low cost efectul crizei va duce la dezvoltarea de noi strategii în mod accelerat, companiile vor încerca să fie mai creative și în același timp vor exista mai multe strategii de concentrare a companiilor și de concentrare a pieței. Criza va aduce o creativitate mai mare din partea companiilor, mai ales pe piața serviciilor pentru pasageri. Cum spuneam mai devreme, vom uh, asista la investiții cu capital străin din ce în ce mai mari, ceea ce presupune un risc de concentrare puternică, cum spuneam mai devreme, concentrare în uh, grupuri Uh, mari și puternice. Și probabil că aceste grupuri vor ajunge să uh, domine uh, anumite rețele cheie de transport din lume. ceea ce va face ca companiile aeriene să, de, să fie mai competitive și mai creative în termen de strategii utilizarea crescută a capitalului străin va fi un fenomen uh, foarte prezent în următorii ani. Ceea ce ne aduce la prima concluzie a studiului nostru, schimbările pe care le-am văzut în industria transporturilor și uh, în întreaga industrie uh, precum și schimbările de piață, au făcut ca uh, societățile de transport aerian să fie foarte creative în elaborarea de noi strategii. Ceea ce înseamnă că acele companii care au o poziție slabă uh, vor fi în risc de faliment pentru că nu vor reuși să păstreze ritmul ca și cele care sunt mai creative și care sunt capabile să dezvolte strategii mai bune. În același timp, companiile dispărând, piața va înregistra un proces de concentrare care va duce la un număr limitat de actori pe piață. și trebuie să identificăm foarte clar care sunt noile strategii și noi parteneri care investesc în uh, industria transporturilor aeriene. Vedeți în paragraful din mijloc că nu se poate evita o situație în care uh, sub piețele de transport aerian să se consolideze într-un număr limitat de actori, ceea ce uh, însă va necesita și în acest sens va trebui să avem grijă să evităm ca acești actori să nu abuzeze de, uh, de puterea pe care o vor avea pe piață. Trebuie să ne asigurăm că avem un sistem adecvat de monitorizare și de reglementare și o recomandare finală uh, sfătuim autoritățile europene să monitorizeze și să facă un proces de benchmarking al subpiețelor transport, de transport aerian pe baza datelor și cercetărilor realizate uh, pe marginea comportamentului industrial și economic al tuturor actorilor implicați. În acest mod, putem să uh, ținem pasul cu cele mai recente evoluții și să introducem reglementări adecvate, să nu um, reglementăm în mod uh, în post-acțiune și să nu introducem numai măsuri de sancțiune. Aceasta este uh, concluzia noastră finală și suntem la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebări. Mulțumesc foarte mult! Domnul El Cadrui. Sigur, uh, voi uh, citi acest studiu și voi face acest lucru în, în viitor, dar pentru moment am trei mici întrebări sau observații. În primul rând, este adevărat că criza actuală este mult mai gravă decât cea precedentă din 2001, când s-a înregistrat o criză în industria aeriană. Văd într-unul din slide-urile dumneavoastră că uh, că am ajuns la fund, între ghilimele, că ne-am confruntat cu ce era mai rău. Și a doua întrebare. Văd din cifrele dumneavoastră că uh, Orientul Mijlo- Mijlociu ar fi într-o situație de excepție. Uh, între 2008-2009 acolo s-a îmbunătățit situația traficului aerian. Este o creștere naturală pe piața de acolo sau Această zonă are mai mulți uh, pasageri în tranzit din celelalte companii aeriene. Și o întrebare, concluzia noastră generală este că ne confruntăm cu riscuri de concentrare a pieței și că acest proces ar avea, uh, din păcate, uh, efecte negative, dar, de, negative, dar așa cum am văzut, suntem într-o, dar eu consider că suntem într-o situație unde avem trei clustere principale uh, că avem uh, de asemenea un număr uh, în creștere de companii low cost și atunci mă întreb care este poziția dominantă. C- ce uh, a avea 3, 4 uh, actori pe piață nu este suficient pentru a avea o piață echilibrată? Sunt întrebări la care puteți răspunde și mai târziu, bineînțeles. Mulțumesc! O să ascultăm două, trei intervenții în același timp. Domnul Groș. Nu se pune aici problema de politețe, așa că eu voi pune o întrebare, o întrebare pe care noi trebuie să o răspundem aici. Cum vedeți dumneavoastră legătura între ceea ce tocmai ne-ați spus, între această analiză pe care ne-ați prezentat-o. Există acest principiu care exista și pe care l-am schimbat tocmai din cauza crizei. Va fi acest principiu menținut sau nu? Eu cred că ar trebui să ne dați un sfat în acest sens. În ceea ce privește concentrarea, merg și eu pe direcția colegului meu care tocmai a vorbit. Ați spus că trebuie să dezvoltăm instrumente astfel încât să ne asigurăm că piața nu va fi afectată și de asemenea ca, pentru ca poziția pe piață să fie mai bine sprijinită. Despre ce fel de instrumente vorbiți exact? E vorba de anumite regiuni, anumite linii, anumite companii aeriene? Desigur că s-ar putea să existe probleme și la nivel european în acest respect. Și o ultimă întrebare, dacă observ dezvoltarea companiilor low cost în ceea ce privește avioanele, în ceea ce privește pasagerii, mie mi se pare că viitorul lor pare a fi mai bun decât al celorlalți. E în consens cu analiza dumneavoastră acest lucru sau nu? Ultima din runda aceasta de întrebări, doamna Foster. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, invitațiilor noștri. Eu insist primim un astfel de, de document detaliat și să ne-l prezentați în 25 de minute și apoi ne așteptați să punem întrebări. Sunt multe date statistice, mi se pare foarte greu. Și nu cred că e modul bun de a proceda. Dacă ne uităm la date, la pagina 29, avem o listă a companiilor uh, și disponibilizările. British Airlines, care e numit uh, British Airways. Eu am lucrat acolo și cunosc foarte bine. Dar acestea fiind spuse, uh, nu vreau să fi o uh, nesuferită, dar în ciuda tuturor datelor statistice, dacă mi-amintesc eu, am lucrat mai bine de 30 de ani în acest domeniu. Dacă ne uităm la situația aeroporturilor, în Europa avem cam 105 de milioane, cu mai puțin de pasageri decât uh, în 2008. Uh, Chiar și companiile cele mai performante, cele care uh, își administrează bine costurile, se confruntă cu o criză. Prețurile la țiței uh, sunt o problemă, uh, s-au mai stabilizat, dar anul trecut uh, a fost o catastrofă. Avem aceste date statistice, dar haideți să vedem ca de ce, de ce existăm noi politicienii. Pentru că știm că în circunscripțiile noastre avem linii aeriene, avem aeroporturi și avem această lanță, lanț de furnizări și apoi uh, avem și angajați în uh, uh, aeroporturi, avem și turismul. Toate, toate aceste lucruri se duc uh, pe marginea prăpastiei. În 1974 a fost criza cea mai mare din industria aeriană, dacă nu mă înșel. Nu trebuie să fim prea pesimiști, trebuie să găsim o soluție pentru viitor, dar aceasta, așa stau lucrurile, aceasta e realitatea. Încercăm să fim cât mai uh, concurențiali uh, pe scena mondială și sunt de acord cu dumneavoastră uh, cu concluzia că nu putem să introducem texte legislative de sancționare doar în Europa, care să aibă un efect negativ asupra industriei noastre în Europa, asupra afacerilor din Europa uh, și să uh, încercăm să ne punem uh, sigur, singur bețe în roate. Deci Comisia și Consiliul când propun texte legislative să nu o facă în mod nechipzuit. Deci am vorbit de lanțuri de furnizori, am avut o dezbatere foarte interesantă în această după masă, am discutat despre securitate, despre tarife, am discutat despre lichide și uh, costuri și aeroporturi și costuri și vorbim tot timpul de costuri, de bani. Și dacă ne gândim la starea în care se află economia noastră, știm că oamenii intră în șomaj, în domeniul producției, uh, situația e foarte gravă cum putem să ieșim din această situație, iată care sunt provocări, provocările care ne așteaptă. E o situație foarte gravă, într-adevăr, și spun lucrurilor pe nume, pentru că impactul socioeconomic al industriei aeronautice, după cum știți, este foarte mare, pentru că ea e, o, se extinde asupra întregii noastre economii în Europa și în întreaga lume. Uh, da, ați vorbit și de transporturi de mărfuri, foarte bine, pentru că în general se vorbește doar de transporturi de, transporturi de pasageri. 86% din bunuri sunt uh, transportate prin, uh, pe calea aeriană. E, sunt aspecte foarte interesante. Mă bucur că ați venit. Eu cred că trebuie să citim documentul și pe viitor ar fi mai util să primim documentele dinainte pentru a avea o discute, discuție mai constructivă. Noi suntem uh, Comisia de Transporturi și în anumite domenii cheie am putea face sugestii. Mulțumesc încă o dată. Doriți să răspundeți la această primă rundă de întrebări și apoi uh, vă vom mai adresa încă trei. Mulțumesc, domnule președinte. O să încep cu prima întrebare, o întrebare care are mult de a face și cu ultima întrebare aceasta este criză, dacă această criză este mai gravă decât uh, precedenta sau nu. Această criză a avut efecte mult mai uh, tragice decât uh, prima și aceasta din motive diferite. Nu numai pentru că numărul întreprinderilor afectate a fost mult mai mare, ci și pentru că toate companiile, toate firmele au fost afectate. Nu doar companiile din sectorul aerian aș dori să vă spun că abia ne reveneam din uh, criza precedentă. Deci avem aceste firme care încă nu au ieșit uh, din uh, criza precedentă și acum sunt lovite de această criză actuală. În legătură cu criza decendentă am avut restructurări lanțuri de furnizare în sectorul aviatic era controlat doar de câteva companii. Însă în urma acestei crize au intervenit și părți terțe cu uh, furnizare de servicii, cel puțin parțial. Deci furnizori care furnizau mărfuri furnizorilor. Deci lanțul de furnizori, uh, modul în care se uh, ajunge la produsul final în domeniul sectorului aviatic. Deci tot sectorul a fost implicat, a fost radical, reformat, deci furnizorii furnizorilor și așa mai departe. Ceea ce înseamnă că atunci când această a doua criză ne-a lovit, impactul a fost și mai mare, pentru că am avut un șoc în cascadă, o undă de șoc care a afectat nu numai marile companii, ci o serie de companii în acest nou lanț de furnizări, deci aceste uh, companii, subcompanii uh, și furnizorii furnizorilor care au fost afectați de această criză. Această criză, criza actuală, este diferită, deci, față de criza precedentă. Vraag rond het, het Midden-Oosten, wat gebeurt daar? La a doua, răs, răspuns la a doua și la a treia întrebare, cu privire la Orientul Mijlociu, ce se întâmplă acolo. Dacă ați fi călătorit, am călătorit la Abu Dhabi acum două luni. Să vedem ce am văzut acolo. Ei au o politică de uh, furnizare foarte agresivă. Ei comandă uh, un anumit număr de, de avioane și un asemenea număr mare de avioane pe care le și plătesc de la început ucide competiția cu alte companii. Dacă ne uităm la politicile pe care le au cele mai mari companii aeriene din Orientul Mijlociu, observăm că acestea sunt diferite. Au uh, una dintre ele are o politică mai diferită față cea de la compania Emirates, deci au abordări diferite și putem să observăm aceste lucruri. În Abu Dhabi, în Dubai, acestea sunt și într-o mai mică măsură Qatar, aici sunt efecte foarte puternice. Să trecem la concentrare. Ați spus că există trei concentrări puternice în Europa. Câte din aceste alianțe vor supraviețui până la urmă? Și în America există același fenomen. Care va fi rezultatul? De aici primim niște cifre din partea companiilor, dar acestea ascund anumite lucruri. Dacă dorești să fii într-o poziție din care să îi domini pe ceilalți, trebuie să te asiguri de anumite lucruri, dar mă voi întoarce la această întrebare, să luăm întrebările pe rând. Vă rog să vorbiți cât de repede puteți pentru că am o listă lungă de vorbitori. în vederea sloturilor și cum au fost acestea afectate felul în care sunt administrate sloturile schimbă și modul în care sunt administrate aeroporturile. Aceste lucruri țin foarte mult de marketing pentru că există o legătură foarte puternică și foarte strânsă. Trebuie să recunoaștem că sloturile sunt niște produse comerciale Trebuie neapărat să acceptăm acest lucru. Bine să trecem acum la celelalte două întrebări. Cum se poate măsura concentrarea? Cred că e nevoie de un comportament uh, strategic. Dacă privim transportul naval, atunci ne vom uita la cotele de piață, ne vom uita de asemenea la frecvențe și de asemenea la prețuri. Vom analiza cum sunt stabilite prețurile. Ați întrebat despre piața low cost și dacă sunt într-o situație mai favorabilă sau nu. Răspunsul e nu. Dacă doriți opinie personală, pe care nu am inclus-o în document, dar în ceea ce mă privește pe mine, vă spun următorul lucru despre modelul Ryanair. Știți că ei în companie fac anumite lucruri care vor avea un impact ei sunt cei care fac tot felul de contracte pe care încă nu le-au plătit. Mă voi întoarce și la această chestiune. S-a întrebat de asemenea dacă e cea mai gravă criză, criza cu care ne confruntăm acum. Nu vom ști până nu se termină. Au fost întrebări în legătură cu transportul de marfă. Peste dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani, vom observa că după 2001 există un gol după anul 2001, coeficientul de creștere a fost cam la fel cu cel dinainte de anul 2001. Însă acum nu cădem de acord în ceea ce privește rata de creștere și dacă aceasta va fi la fel după scăderea puternică din anii 2007-2008. Cererea nu e una primară, ci e una secundară, cererea de transport. Președintele, urmează doamna Doron. Mulțumesc, domnule președinte. Aș putea spune că acest studiu sosește la momentul potrivit, pentru că înainte de summitul de la Copenhaga, înainte de dezbaterea cu privire la Cartea Verde, Cartea Albă, care va fi publicată în viitor, e foarte important. Îl vom citi în amănunțime. Două întrebări succinte. Cu privire la concentrări, în primul rând, în mod normal, poate că vă pun o întrebare cam naivă, eu nu sunt uh, economist, dar uh, liberalizarea acestui sector uh, părea să ne propună să ieșim din aceste monopoluri publice pentru a ajunge la o concurență pe piață și pentru a avea mai mulți actori privați pe piață. Ori, acum, asistăm mai mult la un monopol privat că el vizează anumite regiuni sau uh, itinerarii din lume, în orice caz uh, piața este segmentată și împărțită între actori. Și ne faceți recomandări în legătură cu uh, controlul uh, Uh, acestei situații, dar nu se ne spune, nu se ne spune care ar trebui să fie modelul. Ni se spune că piața evoluează după modelul de concentrare, ori chiar asta voiam să evităm. Doream să avem mai mulți actori pe piață, să avem prețuri mai competitive pentru călători, pentru pasageri. Deci eu îmi pun această întrebare. E normal să constatăm că avem o concentrare Oare nu ar trebui să ne punem întrebări în legătură cu tipul de model pe distanțe mici, pe trasee medii sau uh, mari și să încercăm noi să orientăm piața și să nu uh, ne ținem doar uh, după piață, având în vedere că rezultatul liberalizării a dus la un efect opus celui scontat? Iată întrebarea mea, o întrebare generală. Vice... Vicepreședintele acum? Doream să pun aceeași întrebare ca și Matias Groș, însă nu ați pus răspuns la întrebarea foarte concisă cu privire la sloturi. Avea, am avut o măsură în 31 octombrie care re în vigoare reglementarea cu privire la sloturi. Mă întreb dacă pe perioada acestei crize vom uh, reveni în uh, toiul crizei la regulamentul anterior sau dacă vom avea o perioadă de tranziție. Cred că e întrebarea colegului Groș și e o întrebare pe care o repet. În 31 octombrie, dacă nu mă înșel eu, această măsură a fost adoptată, deci e un uh, subiect uh, de actualitate. Doamna Meissner. Vă mulțumesc. Voi uh, vorbi cât de puțin pot, deja s-au spus deja multe, însă pe moment lucrurile stau în felul urmă, următor. Prin, din cauza crizei, mai multe sectoare de transport au avut de suferit, nu doar cel uh, aeronautic. S-a ajuns acum într-un punct al crizei în care lucrurile încep să își revină dar e nevoie, dar uh, mai sunt probleme atât în transportul de pasageri cât și de marfă în sectorul aerian. În ceea ce privește dezvoltările din Orientul Mijlociu. Acolo există mai multe resurse financiare. Noi ne dorim să avem un sistem care să funcționeze și în Uniunea Europeană. Ne dorim să existe aceste companii low cost cu oferte bune. Nu dorim să pierdem în fața celorlalți, însă, însă avem instrumentele necesare pentru a putea să sprijinim companiile aeriene. Ar putea exista o, o soluție europeană? Ce credeți? cum am putea să, uh, să luăm ca model ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu și să nu ne afecteze, să nu afecteze piața noastră prea mult acele dezvoltări de acolo. Mulțumesc și mai urmează o întrebare și un comentariu din partea mea. Raportul, pe, în scurtul timp în care l-am văzut, pare să se uh, concentreze pe ceea ce se întâmplă în sectorul aerian în ceea ce privește pierderea de slujbe. Mă întreb ce se întâmplă în celelalte sectoare în ceea ce privește impactul, asupra, impactul crizei asupra transportului aerian în Uniunea Europeană. Nu știm încă ce, exact ce s-a întâmplat cu aeroporturile. Acesta este un comentariu. Întrebarea mea este una cam controversată, probabil voi primi un răspuns interesant. Am văzut acum raportul doar pentru a doua oară, foarte pe scurt. oară ne aflăm în pericol ca Lufthansa și Star Alliance să ajungă să aibă o poziție de dominanță, să se folosească de criză tocmai pentru a se afla în această situație în Europa? De vraag van, van mevrouw Durand. Eh, întrebarea doamnei Durand. Înțeleg raționamentul dumneavoastră. S-a înregistrat un proces de liberalizare și ne-am fi așteptat ca lucrurile să se fi desfășurat altfel. Nu am obținut însă ceea ce ne doream și după atâtea, atâția ani acest lucru este adevărat în industria uh, transportului aerian, dar și în alte industrii. Dacă există un model pentru viitor, cred că vom urma pur și simplu evoluția economiei industriale și vom vedea acolo uh, când uh, și cum trebuie acționat. În orice caz, trebuie să ne uităm îndeaproape la ceea ce se întâmplă, pentru că problema este că a izbucnit această criză și toată lumea a fost luată prin surprindere, iar apoi, analizând situația și încercând să vedem dacă Există niște indicatori temporari care să ne dea o idee asupra ceea ce se va întâmpla în, următorii ani, în următoarele luni, îmi cer scuze. Uh, cred că totuși este destul de prematur acum. Nu trebuie să mai așteptăm mult până la obținerea unor indicatori previzionali, însă nu avem un model pentru moment. În ceea ce privește sloturile, regula este fie le utilizezi, fie le pierzi. Această regulă a fost foarte eficientă în timpul crizei, pentru că sloturile sunt un instrument care poate fi utilizat uh, și abuzat pentru blocarea pieței și am discutat despre acest lucru în trecut într-o situație de criză. companiile nu au puterea să aplice aceste strategii. Deci este o regulă foarte eficientă care trebuie menținută în caz de criză pentru că este un instrument de control această regulă, utilizezi sau pierzi. Iar la întrebarea dacă criza s-a sfârșit, ca să fiu sincer, nu cred. Analizăm anumiți indicatori zilnic pentru transportul maritim și transportul aerian și uneori avem impresia dintr-un indicator că uh, am ajuns la fund și că ne ridicăm din nou la suprafață, dar nu este adevărat. Nu. Această, această senzație de îmbunătățire nu se regăsește și în ceilalți indicatori. Am sperat la un moment dat că uh, cumpărăturile de Crăciun uh, și călătorile aeriene pe care le ocazionează acestea vor uh, îmbunătăți situația, dar nu se va repeta acest lucru și în, al doilea, în a doua parte a anului. În ceea ce privește capitalul străin și riscurile, am vorbit cu un, management, cu un manager din conducerea Etihad despre acest subiect și sigur că aici nu e nimic nou. Acum 5-10 ani, multe companii aeriene se orientau către Asia, Singapore, mm, se orientau către Singapore Airlines. Este un fenomen, deci, care se repetă. Când cauți capital, trebuie să vezi acolo unde, să vezi unde există mm, lichidități. În ceea ce privește pierderea locurilor de muncă. Ce, ceea ce se întâmplă este faptul următor. Companiile generează locuri de muncă, dar în timp de criză uh, Mm, aceste companii sunt obligate să concedieze oamenii în momentul în care creează noi locuri de muncă, locurile noi de muncă generează la rândul lor noi operațiuni și ceea ce s-a întâmplat este următoarea situație. Unele persoane care și-au pierdut locul de muncă în industrie s-au lansat pe cont propriu și întrebarea se pune ce se va întâmpla la sfârșitul crizei, ce se va întâmpla cu acest lanț în urma crizei s-a creat un lanț al concedierilor de persoane care la rândul lor au devenit, uh, au început să lucreze pe cont propriu oferind uh, servicii companiilor care, le anga- care îi angajau în trecut. Deci situația este foarte complexă și trebuie să vedem ce se va întâmpla la sfârșitul crizei. Și ultima întrebare legată de poziția dominantă a Lufthansa și Star Alliance. Uh, există aceste trei blocuri principale și ar trebui să se înregistreze un echilibru în urma acestei situații. Uh, Există un fenomen în prezent. Dacă luăm un bloc ca Star Alliance, uh, trebuie să-l privim într-un mod neomogen, pentru că există competiție, există concurență și în interiorul său. Dacă vrei să zbori de la Bruxelles la Chicago, poți să treci prin Frankfurt sau poți să iei uh, United Airlines și să zbori prin Washington. Uh, asta este o concurență internă între două companii care fac parte din uh, Star Alliance. Deci concurența va continua să existe atât timp cât nu există o dominanță uh, principală în cele trei uh, companii aeriene dominante. Pe mine ce mă îngrijorează e că cu BAA totul s-a blocat uh, și acum Sky Alliance uh, adună sloturile și își impune, își extinde tentaculele uh, în toate aeroporturile, dar într-adevăr e o problemă pe care trebuie să o examinăm. Iată care este sentimentul meu. Mulțumesc foarte mult pentru contribuția dumneavoastră, mulțumesc pentru prezentarea raportului, mulțumesc pentru întrebările adresate de către deputați și după ce vor fi citit acest document, sunt sigur că vor mai avea uh, întrebări și sunt sigur și că veți fi la dispoziția lor pentru răspunsuri. Domnule Al-Kadraui, mai avem uh, și chestiunile diverse, acest punct de pe ordinea de zi, deci înainte să plecați, uh, doamna Foster și, domnul, și președintele. Da, uh, am uh, stat cam mult astăzi aici. Am pus această problemă, domnule președinte, pentru că îi implică pe alegătorii noștri și îi vizează mai ales pe prietenii din Spania. E vorba de șoferii de camioane. Îmi pare rău că e zgomot în sală. Uh, nu vreau să citesc întreaga scrisoare. Dar nu doar șoferii britanici sunt afectați. Când sunt în instanța, se af- în Spania se află în situații în care sunt uh, opriți, sunt amendați cu mii de euro. E o problemă cu tacagraful. Nu, până nu au plătit amenda, nu pot să plece. Au fost verificate toate aceste tacagrafuri și s-a constatat că uh, șoferii nu încălcaseră nicio regulă E o situație care se pare că se repetă. Nu există niciun fel de proces în apel. Au contactat ambasada britanică întrebând dacă se poate face ceva, pentru că e vorba uh, de mii de euro. Uh, e o problemă care nu afectează alte țări. Uh, se pare că ia amploare. O pun în cadrul comisiei noastre pentru că Domnule președinte, cred că e ceva uh, pentru care putem face ceva. E un fenomen destul de răspândit și poate cu uh, prietenii din Spania am putea să încercăm ca face uh, ca dosarul să progreseze. Dorim ca condițiile să fie aceleași pentru toți șoferii. Ne dorim ca toate camioanele să poată să călătorească în toată Europa și să primească tratament egal. Mulțumesc! Vă rog să transmiteți detaliile secretariatului și putem transmite o scrisoare domnului uh, comisar cerând uh, o explicație. Putem să transmitem și o copie, o, o copie reprezentanței permanente și președinției uh, spaniolă, spaniole care va fi la conducerea Uniunii Europene din 1 ianuarie. Vă rog să ne trimiteți deci această scrisoare. A doua chestiune diversă din partea mea vom avea o dezbatere cu privire la uh, pirateria maritimă cu amiranul Hudson la ședința Comisiei Sede din 16 noiembrie la ora 15. Membrii comisiei noastre sunt invitați să ia parte la această, acest schimb de opinii. Poate că vă amintiți că un deputat al comisiei noastre a participat la uh, Comitetul General și subcomisia sede ne-a invitat la această ședință, tocmai pentru că l-am invitat pe ofițerul comandant și pe adjuncul său, e un amiral francez, dacă nu mă înșel, să vorbească la comisia noastră, deci suntem și noi invitați la rândul nostru o, la această audiere cu privire la pirateria maritimă. 16 noiembrie, ora 15. Vă rog să uh, comunicați coordonatorilor dacă doriți să participați. Mai sunt alte chestiuni diverse, dacă nu, mulțumesc interpreților pentru activitatea lor, mulțumesc și celor care nu au participat la ședință, dar am avut interpreți nu doar în uh, sensul adevărat al cuvântului, ci și interpretare prin semne. Mulțumesc uh, tuturor celor care interpretează în toate felurile și declar ședința uh, suspendată. other than has been as a local member.